Buenos días. Si les parece... Bună ziua, dragi colegi. Dacă sunteți de acord, eu v-aș propune să începem, să continuăm reuniunea începută ieri și vom începe cu o audiere referitoare la agențiile de rating. E vorba de un subiect de actualitate pe care l-am mai menționat de câte ori am avut ocazia și mai ales când am discutat cu domnul președinte al Agenției Europene pentru Riscuri Sistemice. Raportorul nostru pe acest dosar este domnul Domenici. O vom asculta pe doamna directoare a Autorității Europene a Piețelor Financiare. Bine ați venit, doamnă. Aveți 10 minute și niciun minut în plus. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, stimați membri în Parlamentul European, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați invitat aici, astăzi, ca să pot prezenta opinia ESMA cu privire la, um, la activitățile AEVMP. În primul rând, vreau să spun câteva, câteva cuvinte despre activitatea noastră actuală privind agențiile de rating. Actualmente, noi implementăm pre, pe deplin uh, regulamentul modificat privind agențiile de rating, numit uh, CRA2. În iulie anul trecut, uh, AEVMP și-a asumat răspunderea de a trece la înregistrarea agențiilor de rating. În 31 octombrie anul trecut, agenția noastră a luat măsuri directe de supraveghere. Am făcut o inspecție in situ a celor trei agenții principale de rating în decembrie și sperăm să primim un raport complet la sfârșitul primului trimestru de anul acesta. În cursul anului 2012 vom finaliza și instrumentele de raportare prevăzute în regulament, inclusiv baza de date centrală, ă, care permite investitorilor să-și facă publice datele. Vom evalua cadrul reglementativ din mai multe state europene și vom pregăti acorduri de cooperare cu agențiile de supraveghere respective. Astfel ne vom asigura că uh, uh, instrumentele utilizate acum pentru reglementare vor putea fi răspândită în întreaga Uniune Europeană. Aș dori să vorbesc acum despre regulamentul 3 privind agențiile de rating, o propunere aflată acum în discuție. Cred că propunerile acestea ar avea un efect pozitiv asupra cadrului general privind supravegherea agențiilor de rating, începând cu noile prevederi de publicare a informațiilor, de exemplu, faptul că emițătorii și generatorii de instrumente financiare structurate trebuie să facă publice informațiile privind calitatea creditului și performanța uh, activelor respective. Ceea ce este foarte bine. Agențiile de rating vor trebui să publice date despre toți clienții lor, despre taxele primite de la fiecare client și politica de stabilire a prețurilor o, un alt aspect important este prevenirea conflictelor de interese. Se spune aici că agențiile de rating nu vor da note atunci când părțile interesate cele mai importante au interese legate de entitatea evaluată. Mai mult așteptăm cu interes propunerea de a uh, limita deținerile de uh, acțiuni încrucișate între, cred, între agențiile de rating. Uh, Va fi important să se uh, pune la punct prevederile în mod corect, însă reducerea oricărui potențial conflict sau conflict real de interese între agențiile de rating și părțile interesate este o etapă foarte importantă. Un alt domeniu foarte pozitiv, după părerea mea, este propunerea care cere AVMP să introducă o scară de notare armonizată care să fie utilizată de toate agențiile înregistrate în Uniunea Europeană. Această scală de notare abordare uniformă va stabili uh, instrumente de măsură și unități de măsură comparabile pentru uh, toate unitățile evaluate. Aceste uh, unități de măsură ar contribui la transparență, la interoperabilitate și la comparabilitatea procesului de notare și ar spări concurența în acest sector. Această propunere prevede ca statele membre să asigure răspunderea civilă pentru încălcările regulamentului privind agențiile de rating făcut uh, din culpă sau nu. O răspundere, un regim de răspundere eficient ar putea încuraja agențiile de rating să adopte procese de uh, notare și mai puternice, care lipseau din uh, spațiul produselor structurate cu câțiva ani în urmă. Această propunere ar putea să asigure continuarea proceselor de notare de calitate puternică de către toate agențiile care ar putea să aibă de câștigat de pe urma acestor măsuri obligatorii de rotație. Suntem de acord cu opțiunea Comisiei de a se baza pe regulile de procedură existente în statele membre, însă trebuie să fie analizate cu precauție posibilele interacțiuni și inconsecvențe dintre ele. De asemenea, trebuie să fie analizate cu atenție stimulentele și să se asigure un regim de răspundere cu adevărat echilibrat. Aș dori să trec acum mai departe și să uh, vă rog să fim precauți în legătură cu prevederile din regulamentul agenției de rating 3 pentru că implicațiile trebuie să fie analizate cu atenție. În primul rând, se cere ca AVMP să analizeze noi metodologii de uh, redactare uh, Propunerea spune că agenția noastră va continua să se refere la aceleași criterii pentru evaluare ca și în cadrul regulamentului actual garantând neinterferența în procesul de notare. Însă, din uh, experiența noastră de supraveghere de până acum, deși aceasta este limitată, acest uh, nou rol propus pentru AEVMP ar putea să um, creeze tensiuni foarte grave. Uh, în domeniul independenței și al non-interferenței. O alternativă ar putea fi uh, introducerea de standarde bazate pe principiile din industrie pentru procesele de notare ca și în alte părți ale piețelor financiare. În al doilea rând, propunerea de regulament 3 introduce mai multe prevederi privind rotația obligatorie pentru analiștii de notare și agențiile de rating. Susțin pe deplin obiectivul Comisiei de a obține o mai mare concurență în acest sector, care putea să fie împiedicată de investitorii și de utilizatorii notărilor care se bazează cel mai mult pe agențiile de notare cele mai cunoscute cel puțin pe termen scurt, poate apărea riscul ca uh, noi veniți să concureze prin oferirea de note mai mari sau prin scăderea prețurilor ceea ce ar putea să aibă un efect negativ asupra calității procesului de notare și asupra uh, valabilității notelor. Dacă nou veniții sau agențiile mai mici sunt atrase în acest proces de rotație, nu este clar dacă competența lor profesională va fi la înălțime. Aceste riscuri ar putea să se petreacă doar la început, în perioada de adaptare, și să merite pentru uh, obiectivul mai mare al, al concurenței sporite, însă cred că trebuie să fim foarte atenți la aceste potențiale impacturi pe care riscurile acestea le au asupra uh, calității notării. Aș dori să mai menționez un domeniu al propunerii care cere AEVMP să, um, se, o, să-și asume și noi uh, sarcini de supervizare, de supraveghere se spune că în raportul anual al AFMP trebuie să se evalueze nivelurile de concentrare ale pieței și riscurile corelate. Lăsând la o parte provocările practice, trebuie să fie clar că AFMP va ajunge în poziția neplăcută de a urmări obiective uh, care se bat cap în cap, de exemplu analizarea stabilității pieței și concurența piețelor de valori mobiloare în același timp. În cele din urmă doresc să analizez două aspecte ale propunerii care influențează direct procesele de lucru ale AEVMP, foarte interesante pentru personalul AEVMP. În primul rând, se cere AEVMP să-și reînnoiască până la 1 iunie 2014 evaluarea respectării de către statele terțe ale uh, amendamentelor introduse de regulamentul Agenției de Rating 3 acest regulament, regulamentul aflat în vigoare, solicită AVMP să evalueze dinamic uh, nivelul de corespondență al cadrului reglementativ din state din afara Uniunii Europene comparate cu regulamentul european. Adică um, cadrele juridice din state terțe sunt analizate să se vadă dacă um, duc la obținerea de efecte reglementative similare adăugându-se un termen atât de strict și făcându-se referire directă la amendamentele din regulamentul agențiile de rating 3, această evaluare uh, poate întâmpina dificultăți, pentru că deocamdată mai multe uh, propuneri din regulamentul agenției de rating 3 nu fac parte din cadrul G20 și IOSCO, ceea ce uh, poate crea neîncredere față de intențiile AFMP. În al doilea rând, doresc să repet un mesaj pe care vi l-am mai transmis. AFMP trebuie să aibă suficient timp la dispoziție ca să adopte noile standarde tehnice de reglementare din propunere. Termenul este 1 ianuarie 2013 și este foarte apropiat de data probabilă finală de adoptare a noului regulament. AFMP trebuie să aibă suficient timp la dispoziție, în mod ideal un an, ca să redacteze, să se consulte și să stabilească aceste noi standarde și să se asigure că sunt de calitatea dorită de Parlament pentru AFMP. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru că ați respectat timpul. Următorul vorbitor va avea 5 minute la dispoziție și e vorba de domnul Gaiar, economist. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Uh, dear Vice President, dear Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Mă voi axa pe trei probleme specifice. Mai întâi de uh, principiul rotației, în al doilea rând uh, calitatea agențiilor de, credit, de rating și în al treilea rând uh, dependența mult prea mare de procesul de notare. Președintele întrerupe. Domn, Stimate domnule Gaiar, v-aș ruga să vorbiți uh, puțin mai rar pentru ca interpreții să vă poată urmări. Da, bine, o să încerc, mulțumesc. Deci, în ceea ce privește principiul rotației și uh, competiția din domeniul agențiilor de rating, există câteva incertitudini în ceea ce privește uh, strategiile adoptate de agențiile de rating dacă se adoptă principiul rotației. Oare nu va mai sta notare după perioada de 3 ani Există de asemenea riscul ca noul rating acordat să fie mai uh, scăzut sau mai crescut față de ratingul de pornire. Dacă se întâmplă asta, atunci uh, expirarea perioadei de 3 ani poate să uh, genereze o retrogradare mm, artificială. Dacă însă discutăm despre o agenție care în continuare va nota, atunci acest efect va fi contracarat. Dacă o agenție de, cred, de rating, mă scuzați, uh, conferă rating nesolicitat după perioada de 3 ani, atunci această regulă va avea un impact limitat, deoarece marile agenții de rating vor uh, putea să ofere în continuare notare fără solicitare. Rezultatul ar fi următorul. După ce perioada de trei ani expiră, eu cred că agenția de rating nu ar mai trebui să aibă dreptul să emită vreun rating, indiferent de natura acestuia. Cu toate acestea, principiul rotației poate să fie unul uh, care să nu convină nimănui, deoarece ar putea să uh, împiedice comparația ce poate fi făcută între activitățile diferitelor agenții de rating. vin cu o alternativă la acest principiu al rotației. Iată care este aceasta. Pentru fiecare, uh, agenț, pentru fiecare domeniu de uh, notare, normele europene ar putea să fie formulate în așa fel încât să avem un, o marjă maximă, un procentaj maxim care să nu poată fi depășit de agențiile de rating. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că firmele sau întreprinderile care au primit deja un rating și dacă vor un rating adițional, ar trebui să apeleze la o, o agenție de rating mai mică. Astfel s-ar stimula și competiția. În al doilea rând, calitatea agențiilor de rating. Ratingurile nu pot să fie de încredere decât uh, dacă agențiile de rating au un staff mai uh, mare, dacă uh, ratingul este unul uh, stabil și dacă uh, este implicată și AVMP prin agențiile de supervizare. Uh, sunt de acord cu Comisia când spune că agențiile acestea ar trebui să fie transparente, mai ales în ceea ce privește implicarea personalului în uh, activitatea de notare. Eu cred că am putea să mergem chiar mai departe cu regulamentul în acest sens. Astăzi, uh, un analist uh, analizează situația a 30 de emitenți de obligațiuni. Vedeți că e o cifră extrem de îngrijorătoare ar trebui să avem un prag maxim de 15 uh, notări per analist economic. Așa că sugerez ca agențiile de rating să fie dotate cu personal corespunzător. În al doilea rând, am putea îmbunătăți calitatea și predictibilitatea ratingurilor dacă um, am avea un fel de monitorizare negativă în ceea ce privește toate retrogradările. Uh, E nevoie de stabilitate la nivelul uh, ratingurilor și sunt sceptic în ceea ce privește propunerea Comisiei, pentru că acolo se spune că ar trebui ca datoria suverană să fie supusă unui rating mult mai des. Iată ce, cu ce propuneri vin eu în plus. Uh, ar trebui să analizăm calitatea absolută a agențiilor de rating și calitatea lor relativă. Fiecare agenție ar trebui să-și publice uh, ratele standard pentru fiecare sector și ratele corectate pentru fiecare sector. AVMP ar trebui să uh, sublinieze care sunt punctele slabe și punctele forte ale fiecarei agenții de rating. AVMP ar trebui să poată să compare toate ratele pentru fiecare sector de la agențiile de rating. În acest sens e nevoie de o perioadă uh, comună de referință, de un tipar, de un eșantion, mă scuzați, și uh, de compararea diferitelor uh, rate, diferitelor rate indicatoare. Eu cred că ar trebui ca AFMP să aibă o metodologie în ceea ce privește evaluarea. Noua metodologie poate fi uh, uh, utilizată odată ce are acordul la EVMP, desigur. Trebuie ca la nivelul reglementării europene uh, AEVMP să beneficieze de dotarea cu personal pentru a-și îndeplini toate sarcinile. În al treilea rând, trebuie să reducem dependența de agențiile de rating. Eu cred că, deocamdată, rolul agențiilor de rating este exacerbat. De obicei, uh, istoria ne-a arătat că agențiile de rating au fost cre create pentru sprijinirea micilor investitori, însă deocamdată această funcție este exacerbată. Ar trebui ca băncile să aibă propriul, propriul uh, rating, ar trebui uh, ca acest lucru să se întâmple și pentru uh, companiile de asigurare și pentru fondurile de investiții, ar trebui să aibă funcția de a face acest lucru. Nu în ultimul rând, domnule președinte, aș vrea să spun că Banca Centrală Europeană ar trebui să aibă propriul rating pe datoria suverană și să utilizeze propriile reglementări în acest sens. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, uh, domnule Gaiar. Acum are cuvântul Makoto Utsumi. Este președintele agenției de rating din uh, Japonia. Aveți cuvântul, domnule Utsumi. Okay. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European. Dați-mi voie să-mi uh, introduc uh, uh, întreprinderea. Agenția de rating uh, din Japonia. Operează de 35 de ani în Japonia și este înregistrată în Uniunea Europeană și în Statele Unite. În primul rând, în ceea ce privește conflictul de interese și modelul de plată. Da, modelul emitentul plătește prezintă un potențial conflict de interese, însă alternativa sa, modelul investitorul plătește sau perfecționarea gestiunii interne a riscului de credit a investitorilor nu este total lipsită de probleme legate de conflictul de interese. În ceea ce privește modelul emitentul uh, plătește, dați-mi voie să îl citesc pe profesorul Gustavo Manso de la Institutul uh, Tehnologic din Massachusetts. Agenția de rating nu trebuie doar să ofere o imagine corectă în privința bonității companiei sau a țării, ci să țină cont și de necesitatea existenței uh, uh, companiei sau țării. Dacă agențiile de rating nu sunt preocupate de supraviețuirea firmelor sau țărilor pentru care acordă rating, uh, se încurajează o cursă periculoasă spre retrogradare. El uh, vorbește despre meritele modelului uh, emitentul plătește în această perspectivă. Agențiile de rating americane nu par să fie preocupate de supraviețuirea companiei sau țării. Noi, la agenția japoneză, uh, suntem atenți să nu retrogradăm un emitent atunci când este amenințată supraviețuirea sa și evităm să accelerăm tendințele de pe piață pentru a se atenua situația oligopolistă, oligopolistă de pe piață, e nevoie de uh, creșterea concurenței în acest sector. Acest lucru este recunoscut uh, în general, însă întrebarea este cum anume. În primul rând, uh, Japonia reprezintă un exemplu bun. Două agenții de rating concurează cu giganții americani și beneficiază de încredere pe piață. În ceea ce privește obligațiunile emise de corporațiile japoneze pe piața japoneză, circa 80% sunt notate de agențiile de rating japoneze. Salut inițiativa europeană de a crea o agenție de rating europeană. Agențiile de rating care sunt implicate în operațiune de rating într-o țară sau într-o regiune trebuie să fie capabile să înțeleagă structura politică și socială, precum și cultura corporativă din țara sau regiunea respectivă. Însă este foarte greu să facă acest uh, lucru din cauza că dimensiunea uh, pieței și recunoașterea pe piață sunt bariere foarte importante. Cadrul de reglementare consolidat ca urmare a practicilor problematice ale giganților uh, americani, acest cadru, deci, ar putea fi cel mai mare obstacol în calea noilor intrați pe piață și uh, în calea agențiilor de rating mici și mijlocii. Acest cadru nu ar trebui să împiedice noi, noile intrări pe piață și nu ar trebui să descurajeze agențiile de rating mici și medii. În Europa, promovarea concurenței s-ar putea să necesite acțiuni politice la nivel național și regional pentru a se încuraja crearea de noi agenții și pentru a se îndrepta operațiuni spre agențiile noi intrate cu sprijinul comunității de afaceri din țară sau din regiune. În, atunci, atât timp cât uh, există structura oligopolistă, Uh, rotația obligatorie nu va avea niciun efect în ceea ce privește creșterea concurenței. Însă, dacă există agenții calificate care se pregătesc să intre sau să fie active pe piața europeană, merită încercată rotația. Însă, asta nu înseamnă că nu vor fi probleme, pentru că există culturi diferite între agenții și vor exista și diferențe în taxele solicitate. În ceea ce privește chestiunea datorilor suverane, aș vrea să fac două observații. Atunci când se evaluează calitatea și riscul datorilor suverane, e important să existe inițiativă politică, voință a factorilor politici și este importantă rezistența populației. Este exact uh, Uh, aspectul neglijat de agențiile de rating americane în ceea ce privește datorile suverane din uh, țările zonei euro. Deși agențiile de rating sunt uh, private, trebuie să se consideră că oferă bunuri publice și că atare au o responsabilitate publică, pentru că ratingul are o influență crucială asupra pieței, asupra destinului unei țări și asupra sorții atâtor oameni. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Uțumi. Are cuvântul domnul Thierry Filipona, secretar general la Finance Watch. Aveți cuvântul. Is it working? Yeah, sorry about that. Funcționează, da, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult, sunt foarte onorat să iau cuvântul în această dimineață în legătură cu acest subiect fundamental. Dintre multele puncte de pe ordinea de zi de astăzi, aș dori să mă concentrez asupra unuia, și anume faptul că întregul sistem financiar se bazează mult prea mult pe ratingul de credit, și vreau să mă refer și la efectele prociclice ale acestuia. Cunoaștem contextul, criză, greșelile făcute, știm că acum de câte ori se publică o notă, se dezbate și e un subiect fierbinte și contestat. Așadar, doresc să mă refer la faptul că ne bazăm în exces pe ratingul de credit. Și acest subiect poate fi tratat din două puncte de vedere posibile. În primul rând, încercând să limităm cât mai mult posibilitatea ca agențiile de rating să facă greșeli. Există mai multe propuneri aici, unele sunt foarte interesante, directiva și regulamentul propuse de comisie. Antevorbitorii mei, știți, au făcut cu toții propuneri E foarte interesant, dar este o abordare. Cealaltă abordare ar presupune o organizare a sistemului de așa natură încât atunci când o agenție de rating face o greșeală, aceasta să nu influențeze întregul sistem și să nu se ajungă la un dezastru global. Astăzi aș dori să mă refer la această a doua soluție, fiindcă realitatea pe pământ este că facem cu toții greșeli. Întotdeauna vor exista greșeli oricât ne străduim să le evităm. Cum putem face acest lucru? cum putem construi un sistem în care nicio opinie unică să nu aibă puterea de a influența deciziile de pe piețele financiare. Trebuie să ținem cont de faptul, întâi, uh, că de faptul că agențiile de rating au un rol dublu. Sunt și judecători și jurați. Ele judecă creditul așa cum este și firesc, este treaba lor și trebuie să o facă. Rolul de jurat provine din faptul că ele au și o uh, oarecare funcție de reglementare, pentru că sunt implicate peste tot în reglementare și pentru că managerii au renunțat la sarcina de a evalua chiar ei creditele. Și apoi mai este și modul în care se exprimă ratingul de credit sub forme de litere și notă de investiții sau nu. Ceea ce e foarte eficient din punctul de vedere al pieței, însă relevanța economică a acestui tip de notare este foarte slabă. Și voi face o propunere ca să adaptez, ca să adaptăm aceste note în curând. Acest mod de a exprima notele de credit influențează așa numitul efect de vârf cunoscut în uh, manifestări similare. De exemplu, să spunem că uh, o notă trece de la mm, investment grade la non-investment grade, deci merită să se investească în respectiva entitate sau nu. Modul în care este exprimată această notă exercită o presiune atât de mare încât se, este afectată psihologia pieței. Sunt trei soluții la această problemă. În primul rând, din regulament, să se șteargă orice referire la ratingul de credit. Acest lucru uh, a fost făcut în propunerea de directivă a Comisiei din noiembrie, foarte bine și trebuie să se extindă acest lucru și la regulile care guvernează băncile centrale europene și uh, regulile de garantare a operațiunilor de refinanțare. Fundamental, dacă ne uităm la structurarea BCE, vedem că agențiile de rating și notele date de ele sunt peste tot. În al doilea rând, utilizarea acestor note, acestor ratinguri, ceea ce se propune și în directivă. Noi credem că ar trebui să se interzică managerilor să facă referiri scrise în regulile lor interne la uh, notele de credit așa cum trebuie să fie eliminate ele și din regulament. Ultimul punct și cel mai important, după părerea mea, uh, ratingurile reprezintă opinii care reflectă probabilitatea de incapacitate de plată. Nu trebuie să fie exprimate într-un cod de litere, ci ca o opinie, adică ca un text scris, explicându-se de ce și cum uh, Așa ar trebui să se publice uh, ratingurile de credit și, în, mai mult, ar trebui ca agențiile de rating să evalueze probabilitatea de incapacitate de plată a emitentului. Atât uh, este necesar pentru piață. Trebuie să existe un text scris în care să se spună dacă există incapacitate de plată, să se cuantifice opinia și acestea să fie introduse în Eurex, uh, indicele european de rating, în Eurix, uh, indicele european de rating. Eu cred că aceasta este metodologia ce ar trebui să fie utilizată pentru a stabiliza uh, tradingul liber. Cred că AEVMP ar putea să prevină incapacitatea de plată constatată de agenții, potențiala incapacitate de plată. Trebuie ca nimeni să nu mai aibă posibilitatea de a influența sistemul. Acesta este elementul cheie pentru ca agențiile de rating să-și poată juca rolul fundamental de a evalua creditul fără să fie în poziția de a influența sistemul. Mulțumesc, domnule Filipona. Acum are cuvântul doamna Van Dorp de la Societe General, ofițer de rating, și uh, va face o prezentare în numele Federației Europene a Băncilor. Aveți cuvântul, doamna Van Dorp, 5 minute, mulțumesc. Gentlemen. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a exprima opinia Federației Bancare Europene în ceea ce privește agențiile de rating și mm, activitatea lor. Salutăm obiectivele de a promova independența agențiilor și de a promova concurența. Însă o rotația obligatorie stipulată de comisie necesită mm, o dezbatere. Sectorul bancar este cel mai mare utilizator al ratingului, atât în ceea ce privește emiterea, frecvența și normele de reglementare utilizate. Băncile europene trebuie să emită peste 1,5 trilioane de noi obligațiuni în fiecare an, majoritatea dintre aceste obligațiuni fiind notate. De aceea, principiul rotației este un subiect foarte dificil pentru bănci în mod special. Instrumentele de creditare sunt direct legate de ratingul emitentului, de aceea e imposibil să separăm cele două entități, uh, emitentul și obligațiunile și notarea acestora. Deci trebuie să vă gândiți că în fiecare an, a introduce în fiecare an un rating pentru fiecare uh, obligațiune ar face ca obligațiune să fie un instrument uh, neatrăgător pentru investitori și să ar crea volatilitate pe piață. Investitorii din diferite regiuni au uh, diferite preferințe și de aceea băncile europene de obicei au trei ratinguri. În SUA, uh, cei care uh, în SUA uh, gestionarii de active solicită în mod normal ratingul 3, uh, 3 ratinguri pe plan local, mă scuzați. Având în vedere că majoritatea managerilor de active sunt uh, în SUA, în Uniunea Europeană nu avem marjă de manevră foarte mare în acest sens. De aceea apar probleme la nivelul uh, sectorului bancar european, mai ales la ora actuală în ceea ce privește problema lichidităților. O să fiu sinceră cu dumneavoastră. Până acum, băncile europene nu au ajuns la un consens în ceea ce privește rotația obligatorie, pentru că uh, acest subiect este nou pentru noi. Uh, tratarea acestui subiect într-o manieră proporțională, implementarea proporțională este la fel nouă pentru noi. De aceea, noi, cei de la Federația Bancară Europeană, suntem de părere că până când avem o rotație completă, ar trebui să ne gândim la măsuri alternative de rotație. Mult timp, relația dintre bănci uh, și uh, agenții de rating a fost problematică. Acum există un dezechilibru total aici. Pentru că, la ora actuală, agențiile de rating sunt foarte importante în activitățile bancare. Uh, um, agențiile de rating și ratingul acordat au înlocuit celelalte activități de supraveghere a activităților băncilor. Agențiile de rating susțin că emit doar simple avize. Și cu toate, aceasta, cu toate acestea, experiența mea îmi spune că comportamentul agențiilor de rating uh, fac ca acestea să devină o forță de reglementare de obicei le obțin date care sunt la, puse la dispoziția Consiliului Director al băncilor. Noi, cei de la Societe General, considerăm că uh, informația care este dată publicității ar trebui să fie reglementată strict și ar trebui să existe uniformitate în ceea ce privește informațiile solicitate de agențiile de rating entităților bancare. Băncile europene utilizează standardele internaționale de rapoarte financiare și rapo public publică rapoarte în pilonul 3. E vorba de rapoarte standard. Însă la agențiile de rating nu este niciun standard în ceea ce privește informațiile solicitate. De cele mai multe ori solicită informații contradictorii și apar practici non-concurențiare. În ceea ce privește marile agenții, aceștia, acestea trag mai tare către SUA. Noi credem că metodologiile de rating ar trebui să fie controlate și ar trebui să fie armonizate sau cel puțin să fie bazate pe un cadru comun de reglementare, pentru că doar atunci uh, vom putea avea un indice comun de rating cu valoare adevărată. În concluzie, vreau să spun că nu toate băncile sunt convinse că este un momentul oportun de a emite un, asemenea, un asemenea act normativ. Uh, Trebuie să facem tot posibil pentru ca băncile europene să aibă acces la piețele de capital. Cu toate acestea, Uniunea Europeană și Europa în sine a progresat mereu în perioada de criză. Noi credem că înainte de a introduce un principiul rotației obligatorii, ar trebui să vedem care sunt metodologiile implementate de agențiile de rating și cum putem să le armonizăm. Uh, Trebuie să îmbunătățim calitatea ratingului, să reducem dezechilibrele dintre agențiile de rating, dintre emitenți și dintre utilizatorii de rating și să nu uităm că trebuie să avem mereu în vedere ceea ce se întâmplă pe, în economia reală. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Van Dorp. Are acum cuvântul domnul Marcus uh, Kral, expert la Roland Berger. 5 minute. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a vorbi astăzi. Este o plăcere pentru mine. Aș vrea să evidențiez câteva elemente care nu au fost menționate. În primul rând, care sunt deficiențele um, acestui sector, care încep cu modelul uh, emitentul plătește și uh, probleme care încep cu structura produsului. Apoi, al doilea element este situația monopolistă. Cele două uh, agenții, Moody's și uh, Standard și Poor's, au o poziție monopolistă, ceea ce uh, reprezintă absența stimulentului pentru concurență și ar mai fi absența răspunderii. Am vrea să spunem că conflictul de interese mai ales cel care ar fi trebuit să fie rezolvat prin conceptul rotației. Acest conflict de interese nu va fi rezolvat pentru că se uh, înrădăcinează și se segmentează monopolul. În uh, acest uh, sector, rata profitului este de circa 60%. Este o rată care nu se întâlnește în alte sectoare. Practic uh, se vor uh, forma uh, cozi în loc să existe o piață pe care investitorii să aleagă ce agenție de rating aleg. Trebuie să introducem un concept bazat pe principiul investitorul plătește în locul reglementării pure. Faptul că rotația reprezintă un avantaj pentru inițiativa Agenției de Rating Europene nu trebuie să ne facă să închidem ochii la dezavantajele acestei rotații. Nu este suficient, de asemenea, să spunem pur și simplu că ratingurile sunt doar o, o opinie, că sunt un produs. Răspunderea reală se poate institui doar dacă există o relație contractuală între agențiile de rating și investitori, pentru că investitorii sunt cei care pierd bani dacă ratingul nu este făcut cum trebuie, dacă ratingul a indus în eroare. Sigur că și uh, datorii sau instituții care au o notă foarte bună pot intra în încetare de plăți, însă trebuie să se pornească de la premiza că se face un efort de calitate. Celălalt element care a fost propus este ca agenția de reglementare să aprobe metodologia sau schimbările de metodologie. Nu suntem uh, pentru această propunere pentru că um, va um, duce la uniformizarea metodologiilor de rating. Această uniformizare ar putea duce la riscul de concentrare dacă această metodologie este prost gândită și s-ar putea ajunge la proasta alocație a capitalurilor. Această proastă alocare a locațiilor care a alocărilor care a fost constatată în cazul bulei imobiliare din Statele Unite. A existat o metodologie uniformă, însă aceasta a fost prost uh, concepută. Iată de ce această propunere nu este bună. Mult timp de acum înainte, autoritățile de reglementare din Europa nu vor dispune nici de uh, expertiza, competența necesară pentru a evalua această metodologie. Și uh, ele vor fi deturnate de la misiunea lor de a uh, menține o concurență corectă. Suntem pentru instituirea unei piețe reale pentru ratinguri. Agențiile își publică informațiile cu privire la rating, informații transparente. Toate agențiile de rating trebuie să aibă acces egal la piață, nu ar trebui să există discriminări. Toate agențiile de rating ar trebui să uh, Uh, își publice informațiile și ar trebui să existe o platformă centralizată pe care investitorii să poată compara aceste servicii și să se reducă asimetria informațională între emitenți și investitori. Problema datoriilor suverane nu este chestiunea cheie atunci când vine vorba despre abordarea problemei guvernanței pieței de rating. La ora actuală, agențiile de rating uh, reflectă doar uh, riscurile pe care le înregistrează participații la piață. Scopul nostru nu este de a îmbunătăți ratingurile, ci a crea mai multă transparență. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Kral, și în încheiere îi dau cuvântul doamnei Susan Launi, care este consilieră pentru chestiunile europene la FICI. Aveți cuvântul 5 minute. Mr. Vice Chair. Domnule vicepreședinte, estimați deputați europeni, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să particip la această discuție foarte importantă privind agențiile de rating. Înțelegem de ce acestea uh, beneficiază de atâta atenție din partea reglementatorilor. Apreciem uh, neajunsurile anumitor ratinguri ale valorilor mobiliare legate de piața imobiliară din SUA și repackaging-ul acestor valori mobiliare. Recunoaștem faptul că agențiile de rating sunt importante pentru piețele financiare și de aceea ne așteptăm să beneficiem de atâta atenție. Am făcut multe schimbări în metodologia noastră de lucru și ne-am ameliorat politicile interne și procedurile. Salutăm și orice sugestii din orice sursă pentru a ameliora producția și utilizarea ratingului de credit. Fitch este de acord cu obiectivele extinse ale propunerii uh, Comisiei Europene. Fitch a adus uh, contribuții importante la aceasta. În ultimii ani am reprezentat singurul concurent credibil pentru Moody și uh, Standard Poor's, deși suntem încă mult mai mici decât aceste, aceste două agenții. Susținem eforturile de a îndepărta această încredere mecanică în notele de credit, însă considerăm că propunerile recente ale Comisiei vor uh, avea drept rezultat o, mai o concurență redusă, mai puțină transparență și creșterea încrederii în ratinguri. Există riscul ca aceste propuneri să uh, aducă și mai mult haos pe piețele europene de capital. În declarația mea mă voi concentra pe un subiect foarte important, ce anume rotația, dar vă rog să uh, vă uitați la întreaga mea declarație pentru a uh, vedea și alte preocupări ale noastre. Propunerea de rotație a agențiilor de rating Fitch a fost întotdeauna pro-concurență. Noi luptăm de 20 de ani cu duopolul Moody și Standard Poor's în această perioadă am reușit să ne sporim cota de piață la 17%, comparat cu 37% pentru Moody's și 43% pentru S&P. Salutăm eforturile de a uh, sparge acest duopol, însă ne temem că efectul anumitor propuneri va uh, uh, stabiliza și mai mult Moody's și Standard Poor's mai ales uh, dacă se adoptă regula propusă ca o agenție de rating. Președintele o roagă pe vorbitoare să vorbească mai rar, pentru că nimeni nu înțelege ce spune. Doriți să reiau de un... mai din urmă sau să continu de unde eram? Acest lucru este valabil mai ales în legătură cu regula propusă ca o agenție de rating să evalueze uh, 10 emisiuni din partea unui emitent înainte de a se produce rotația cu o perioadă minimă de un an. Însă, uh, o a doua agenție de rating pentru același eminent emitent poate continua să îl noteze timp de șase ani. Dată fiind puterea de piață a Moody și S&P, credem că emitenții vor fi forțați să aibă cel puțin una din aceste două agenții uh, ca um, agenție care acordă notele creditului oricând și că una din cele două mari agenții va fi cea care îl evaluează pe șase ani. În acest context, este important să notăm că în ultimii trei ani peste 80 de bănci au fost, ar fi fost forțate să-și uh, schimbe agențiile după un an în cadrul acestei reguli. Acest lucru se aplică la 25 de corporații mari din Europa, inclusiv France Telecom, Deutsche Bank, Volkswagen, EDF, DP și Volvo. Acest lucru a corespund, a, nu ar corespunde cu dorința investitorilor și alegiuitorilor de a vedea mai multe opinii exprimate în piață. Estimăm că pe baza universului nostru notat, 55% din băncile emitente din Europa Occidentală au trei sau mai multe note fiecare. Și asta pentru că investitorii care le cumpără obligațiunile prețuiesc o gamă mai largă de opinii cu privire la bonitatea unei obligațiuni pentru a-și suplimenta propria analiză. Rezultatele unui studiu recent uh, care a analizat peste 3.000 de valori mobiliare din SUA cu o valoare uh, de 1,6 uh, trilioane de dolari americani a considerat că valorile mobiliare care au trei ratinguri au prețuri de aproximativ 40 de ori mai uh, mici decât uh, valorile mobiliare care au doar două note. Realitatea pieței este că e foarte greu să se facă concurență uh, agențiilor mari de rating. Majoritatea uh, firmelor mari din Europa concurează pentru finanțare la nivel global. De exemplu, Volkswagen dacă este forțat să meargă înainte cu o singură notă acceptată global, își va fi dezavantajat atunci când încearcă să obțină finanțare în SUA și în afara Europei. Și asta pentru că agențiile de credit pot fi alese pentru alte motive, nu numai pentru calitatea ratingurilor. De exemplu, numărul de agenții de rating din Europa este limitat și durează mult să-ți construiești o expertiză și o reputație. De aceea, emitenții sunt forțați să utilizeze agenții de rating numai pentru că celelalte sunt într-o perioadă de relaxare. Alți emitenți pot alege o a doua agenție de rating pe lângă cele două mari, numai pentru că aceasta dă note mai mari decât Moody's sau S&P. Date fiind aceste consecințe nedorite, ne întrebăm dacă cumva ă, obiectivul rotației nu este neapărat să stimuleze concurența, ci să încurajeze dezvoltarea agențiilor bazate pe principiul subscriber pays și nu issuer pays pentru că regulile de uh, rotație se aplică doar la acestea din urmă, bazate pe principiul emitentul plătește. Ni se pare foarte perturbator acest factor și Fitch consideră că piața trebuie să fie deschisă față de toate modelele de afaceri, să permită identificarea conflictelor de interese și eliminarea lor sau cel puțin gestionarea acestora. În cazul modelului uh, emitentul plătește, Um, the fact that we have recently downgraded Avem un argument foarte puternic împotrivă și anume recent au fost uh, reduse notele a opt dintre cele mai mari bănci din lume. Mai mult se pot face economii de scară dacă se cere agențiilor de rating să ofere cercetare detaliată și comentarii în piețele de capital din lumea întreagă. Sper că v-au fost utile aceste observații și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Intervenție fără microfon din partea președintelui de palabra a los oradores, empezando por, lo, por el... Vom trece acum la vorbitori și vom începe cu raportorii și raportorul din umbră pentru agențiile de rating și vă rog să spuneți și cui adresați întrebarea pe care doriți să o adresați și începem cu domnul Domenici. You're gonna talk to Ok, pues tiene la Señor Gosses, ponente en la sombra del Partido Popular Europeo y Are cuvântul domnul Gozes, raportor din umbră din partea PPE acum, pentru că domnul Domenici va interveni la sfârșit. Mulțumesc, domnule președinte. Agențiile de rating mă interesează pentru că am fost raportor pentru primele două regulamente. Aș vrea să amintesc vorbitorilor că este inteligent să transmiți mesaje precise și nu atât de rapide, în loc să vorbești 5 minute cu o viteză uriașă și uh, e foarte greu să urmărești uh, astfel de discursuri și uh, îi compatibilez pe interpreți. Aș vrea să spun mai multe lucruri. În primul rând, constat că sunt multe camere de luat vedere astăzi și mulți ziariști. De ce? Pentru că dacă acum șapte sau opt luni cetățenii nici măcar nu știau că există agenții de rating, astăzi sunt pe primele pagini ale ziarelor. Se vorbește în fiecare zi despre retrogradarea notei suverane și în fiecare zi li se atribuie tot felul de păcate. Nu vreau să apăr agențiile de rating, însă cred că trebuie să păstrăm măsura în tot și eu cred că cele două texte care au fost adoptate sunt deja un punct bun de plecare și ar trebui aplicate. Reprezentanta Autorității pentru Valori Mobiliare știe că m-am bătut pentru ca cele trei agenții de rating principale să fie în sfârșit uh, autorizate după ce și-au depus dosarele în septembrie 2010. Au fost uh, autorizate la sfârșitul lui octombrie 2011 nu autoritatea pentru valori mobiliare avea această răspundere, ci uh, autorității de reglementare, însă întârzierea arată că este greu să faci să progreseze reglementarea într-un domeniu complicat. Ceea ce trebuie să evităm este să multiplicăm niște reguli care nu se vor aplica niciodată. Cred că unii n-au înțeles că criza pe care o traversăm este în parte un eșec al modelelor uh, matematice. Și când aud astăzi vorbindu-se despre responsabilitate, îmi spun că este absurd. Nu uh, Autoritatea pentru Valori Imobiliare trebuie să garanteze pentru metodele agențiilor. Agențiile de rating au activități comerciale și activitatea lor este de a furniza informații investitorilor. Dacă agențiile de rating au căpătat importanța pe care au căpătat-o în viața țărilor noastre, este din vina tuturor. Am integrat agențiile în reglementările bancare, trebuie acum să renunțăm la aceste reguli. De asemenea, agențiile au, uh, un, uh, au avut un rol important atunci când au acordat o rating de AAA și după ce au retrogradat ratingul, dată au devenit mai puțin importante. La ora actuală vorbim despre notele pentru datorile suverane. Când uh, notele sunt retrogradate, se împrumută mai scump. Când și asta arată că piețele și investitorii și-au făcut din uh, agenții de rating adevărate instituții religioase. Întrebarea este cum anume vom accelera concurența. Concurența este astăzi o adevărată dogmă și se propune concurența prin rotație, rotația cabinetelor de audit, rotația agențiilor. Or, rotația aceasta nu are niciun sens. În primul rând, pentru că va dura ceva timp pentru a crea agenții uh, uh, importante și este interesant exemplul Fitch. Fitch a crescut uh, progresiv pentru a ajunge la un nivel uh, rezonabil. Rotația va crește forța duopolului. Când e vorba despre șase ani pentru lideri și trei ani pentru ceilalți. Deci astfel vom scoate de pe piață uh, agenții. Și uh, statele au și ele uh, vina lor, pentru că statele aleg întotdeauna cele două agenții principale atunci când au nevoie de o notă și nu agenție națională. Formula lui Jean-Pierre Jouyer, responsabilul um, pentru autorități financiare este clară. Trebuie să ne dezintoxicăm de agențiile de rating. Apoi, a doua chestiune este aceea datorilor suverane. Cum să instituim un mecanism care să nu fie un uh, termometru care alimentează febra? Când se anunță o perspectivă de retrogradare, la ora actuală, consecințele se fac simțite imediat pentru statele respective. Asta este întrebarea și uh, Cred că la ora actuală nu există o soluție foarte clară. Întrebările pe care ni le punem în privința acestui uh, al treilea regulament ni le-am pus și în 2009 în, prima, în privința primului și în 2010 în privința celui de-al doilea. Nu am găsit încă un răspuns. Sistemul emitentul plătește, după cum a spus vorbitorul japonez, are avantaje și dezavantaje. Dacă investitorul plătește, cum anume aplicăm acest mecanism? Cred că trebuie să rămânem uh, calmi și să nu lansăm o reglementare care nu va avea, de fapt, niciun fel de efect uh, practic și care uh, va um, agita spiritele trebuie să facem tot posibilul pentru a aplica dispozițiile existente. În ceea ce privește rolul autorităților, autorității pentru valori mobiliare, va supraveghea agențiile existente în așa fel încât să verifice faptul că funcționează în conformitate cu uh, regulile pe care trebuie să le respecte. Și această supraveghere este importantă. Nu trebuie să ne așteptăm însă de la această autoritate să facă altceva decât uh, face în general un organism de reglementare. Organismul de reglementare nu este responsabil de calitate sau de felul în care lucrează agențiile. Răspunde doar să vegheze la aplicarea regulilor și la explicitarea metodelor. Cei care vor analiza aceste metode vor putea lua poziții în privința validității metodelor. Agen... Autoritatea pentru valori uh, mobiliare trebuie doar să se asigure că aceste agenții nu funcționează în mod opac. Închei spunând că în ceea ce privește datoriile suverane, metodologia agențiilor nu poate fi cea a întreprinderilor. Există elemente, după cum spunea și vorbitorul uh, japonez, elemente complet uh, diferite, pentru că uh, statele pot colecta impozite pentru a-și renoi resursele, în timp ce o întreprindere uh, care își pierde investitorii se confruntă cu probleme durabile. Voi încerca să contribui și eu modest la această muncă. Mulțumesc. Domnul Clinț. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că trebuie să tratăm acest subiect fără prea multă implicare emoțională și să păstrăm, să privim totul la rece, fiindcă săptămâna trecută activitatea agențiilor de rating a luat o formă care ne împiedică să găsim o soluție de Doamne ajută. Uh, se discută chiar despre o teorie a conspirației acum. Unii jurnaliști merg într-atât de departe încât uh, spun că discutăm uh, despre dominanța agențiilor de rating americane care încearcă să submineze acum uh, politicile economice internaționale. Eu cred că ar trebui să nu ne pierdem calmul și să privim lucrurile la rece. Propunerea comisiei e bine intenționată, dar uh, în multe, la multe capitole își ratează scopul, după cum a spus și Jean-Paul Gozes. Trebuie să vedem ce propuneri sunt fezabile și unde lipsesc uh, premisele pentru schimbarea situației. Cert este că agențiile de rating au uh, o funcție mult prea importantă acum. Ele susțin că emit doar avize, dar știm prea bine că acest lucru e puțin spus, fiindcă avizul uh, agențiilor de rating are urmări extraordinar de mari. Știm asta, mai ales în ceea ce privește sectorul datoriilor publice, sectorul obligațiunilor uh, statale. De aceea e foarte important să corectăm puțin acest lucru. Uh, voi spune un lucru care deja a fost menționat de invitații noștri. Avem o supradependență față de agențiile de rating, mai ales în ceea ce privește datoria de stat. Acest lucru e greu de înțeles, fiindcă până la urmă, când uh, vrei să judești bonitatea unui stat, nu ai Uh, nevoie de nimic altceva decât să analizezi toate informațiile ce ne stau la dispoziție lună de lună. Avem FMI, OCDE, Banca, Băncile Centrale Naționale, Internaționale, cu toatele publică lunar o serie de informații de care avem nevoie pentru a judeca bonitatea unui stat. Deci, din acest punct de vedere, uh, nu știu uh, de ce ar mai avea nevoie investitorii, că e vorba de fonduri de pensie, bănci private sau nu, fonduri de investiție și altele. Nu înțeleg de ce ar mai avea nevoie și de un rating din partea uneia din cele, dintre cele trei agenții. De ce nu mai bine și-ar uh, asuma propria răspundere pentru investiții, uh, potențiale investiții făcute într-un anumit stat? Și noi, legiuitorii, putem, prin acte normative, prin amendamente la actele normative, să schimbăm situația, să nu mai facem să existe această dependență față de cele trei agenții, trei mari agenții numite explicit. Răspunderea pentru rating e un lucru cu care eu sunt de acord. Am avut un raport din proprie inițiativă pentru asumarea răspunderii, dar trebuie să nu pierdem din vedere pericolele. Deocamdată avem în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene 27 de reglementări nu avem un cod civil unitar în Europa, ci avem 27 în acest sens. Așa că, dacă vrem să introducem asumarea răspunderii, atunci acest lucru înseamnă automat că vom avea de 27 de ori asumarea răspunderii la nivel european. Prin urmare, vom deschide o cutie a Pandorei pentru arbitrajul juridic. Nu vrem asta și tocmai de aceea e de sarcina Comisiei să facă tot posibilul pentru a contracara acest risc. AEVMP are un rol extrem de important, dar haideți să nu supraestimăm sarcina acestei autorități, pentru că, din câte știu eu, AEVMP nu poate să fie răspunzătoare de metodologiile aplicate de agențiile de rating și nu poate să verifice metodologia prin prisma calității, pentru că e vorba de proceduri tehnice foarte complicate care Uh, necesită timp pentru a fi înțelese pe deplin și, uh, și în termeni practici. În opinia mea, FMP nu are posibilitatea să facă acest lucru. Ce ar putea face, în schimb, este să facă tot posibilul pentru ca rezultatele agențiilor de rating să fie mult mai comparabile față de cum sunt astăzi. Însă mai multe așteptări nu ar trebui să avem. În ceea ce privește principiul rotației, menționat deja de colegul meu Jean Paul și de uh, reprezentanta Federației Bancare Europene. Sunt de acord cu rezervele exprimate. Avem așadar o propunere de rotație, dar cred că nu facem altceva decât să cimentăm duopolul agențiilor de rating. Vrem să avem uh, mai multă marjă de manevră aici, de aceea deplâng faptul că Comisia nu a preluat în propunere sugestia noastră, și anume să încercăm cel puțin să introducem un fel de agenție de rating europeană sub forma unei fundații. Ar fi bine ca dacă pe lângă cele mari agenții de rating, cele trei uh, mari agenții de rating, de fapt sunt două plus Fitch, să avem și o agenție cu funcție de control, pentru că aceste, aceste agenții 2 plus 1 controlează 90% din ratingurile mondiale. E de fapt o poziție de monopol deja. Iar uh, ceea ce fac uh, aceste agenții de rating după falimentul Lehman Brothers e absolut incredibil. Avem uh, nevoie de rating propriu nu doar în Europa, ci și în Asia și așa mai departe. Nu ar trebui să ne dăm bătuți așa din prima. Mă mai deranjează un lucru. Un lucru care nu apare menționat deloc în propunerea comisiei. E vorba de momentul în care uh, sunt emise notările agențiilor de rating. Poate că e doar o coincidență sau poate că nu. Dar din când în când, înaintea marilor summituri, e vorba de summiturile COFIN, summiturile Consiliului și așa mai departe, uh, sau înainte de emiterea de noi titluri uh, în ceea ce privește datoriile, mereu, iată, își fac apariția și ratingurile. Și e bătător la ochi puțin. De cele mai multe ori, modificarea ratingului vine prea târziu, pentru că, de fapt, noi știm foarte bine că răul a fost făcut și apare imediat și retrogradarea. Retrogradarea din urmă cu două săptămâni a unora dintre membrii zonei euro a survenit într-un moment în care era de fapt destul de clar că va veni retrogradarea aceasta. Așa că trebuie să vedem cum anume putem reglementa și momentul publicării ratingurilor astfel încât să nu mai fie motivat politic și să corespundă realității. Am depășit deja timpul alocat, așa că mă opresc aici. Mulțumesc spune președintele. Nu îl văd pe raportorul din umbră de la ECR. Domnul Stoicec dorește să intervină? Doreați să spuneți ceva? Domnul Stoicec, da. Spravodajem za ECR, nejsem příliš velkým specialistem. Mulțumesc, eu nu sunt raportorul din umbră de la ECR, nu sunt expert în agențiile de rating, însă am ascultat cu mare interes cele spuse aici și aș dori și eu să uh, fac câteva remarce. Sunt de acord cu domnul Clins în legătură cu faptul că în situația actuală ceea ce ne dorim este uh, să avem o dezbatere cu mintea limpede, concentrată pe fond. Și trebuie să avem drept obiectiv un uh, rezultat cu mintea limpede. Cred că aceasta este calea către uh, stimularea concurenței între agențiile de rating. Mi se pare că în ultimele câteva luni agențiile de rating au publicat informații despre întreprinderi care uh, sunt deranjante pentru cetățeni. Însă, mulți politicieni nu doresc să audă aceste informații. Politicienii sunt tentați să impună un grad de reglementare pentru a încerca să încurajeze agențiile de rating să publice informațiile pe care doresc politicienii să le audă. Ascultând această dezbatere, mi se pare că se învârte în jurul chestiunii concurenței între agențiile de rating. Și când îi ascult pe diversi vorbitori, îmi dau seama că și ei uh, duc lipsă de o opinie unică în legătură cu modul în care trebuie stimulată concurența. Aș dori să spun încă o dată că nu sunt expert, însă îmi plac foarte multe dintre propunerile făcute de domnul Gozes și, din multe motive, ascultând ce avea el de spus, ă, cred că el era destul de circumspect, însă eu nu sunt expert și am să mă opresc aici. Mulțumesc! Are acum cuvântul în numele verzilor domnul Pascal Cafar. Oui, euh, moi je vais euh, essayer... Mulțumesc, eu am să încerc să pun niște întrebări vorbitorilor pentru că sunt aici ca să le punem întrebări și nu ca să discutăm noi între noi. Și vom avea ocazia să discutăm între noi mai târziu. Înainte de a trece la întrebări, aș dori să fac o observație în legătură cu intervenția lui Jean-Paul Gozes. L-am uh, știut mai de mult, mai uh, favorabil propunerilor comisiei pe domnul Gozes și mai ales favorabil propunerilor lui Michel Barnier. Sigur că ești liber, sigur că ești liber să faci ce vrei, dar și eu, și eu sunt liber să fac ce observații vreau. Spuneai că una dintre mize este să se evite profețiile care se autoîmplinesc ale agențiilor. Mi se pare că propunerea făcută de Finance Watch, în legătură cu care aș dori să aflu op- opinia celor, celorlalți experți, este interesantă, tocmai pentru că ne permite să avem o medie, să diminuăm volatilitatea, să diminuăm acest aspect foarte politic și polemic al notelor, al ratingurilor, și aspectul de marketing al, al anumitor agenții, care mizează și ele pe același lucru. Trebuie să găsim un echilibru între concurența necesară și organizarea acestei concurențe pentru a limita aceste efecte de profeție care se autoîmplinește și efectele negative asupra piețelor. Eu voi reține această informație care mi s-a părut foarte interesantă și aș vrea să aflu ce părere au cei de la Finance Watch în legătură cu un subiect important în această discuție, important în legătură cu criticile aduse propunerii comisiei și anume rotația pentru că uh, îmi pare rău că nu toți s-au referit la acest subiect. Un ultim punct, uh, o întrebare pentru reprezentanta Societe General, pentru că cred că am înțeles că ea nu este de acord cu contraargumentele ce critică posibilitatea de a armoniza modelele. Wolf Klintz spune că aceste modele sunt foarte complicate. Eu cred că nu sunt de fapt atât de complicate, nu sunt mai complicate decât modelele macroeconomice și sunt foarte multe evaluări ale modelelor macroeconomice, deci de ce să nu evaluăm și modelele agențiilor? ne-am putea uh, asigura cel puțin că există o coerență, că nu există uh, subiectivitate că există o coerență a modelelor și cred că doamna de la Societe Generală avea un uh, punct de vedere aici pe care mi-ar plăcea să-l aud încă o dată. Și un ultim aspect se referă la propunerea făcută de domnul Kral, propunere reluată în intervenția sa scrisă la ultimul alineat, mi se pare că înțeleg că e vorba de o încercare de a rezolva conflictele de interese, care nu sunt rezolvate în sine, în, nici în modelul investitorul plătește, nici în modelul emițătorul plătește. Dacă înțeleg eu bine, propuneți o a treia cale. Și nu sunt convins că e 100% clar citind ultimul alineat uh, pe care l-am în față. Și ultimul punct acum, vă promit, pentru că mai am foarte puțin timp la dispoziție, e vorba de preconizări. Se spune foarte des că agențiile sunt termometre, dar agențiile nu sunt termometre, agențiile sunt medici care utilizează indicatori care aceia sunt termometre. Stabilesc un diagnostic și apoi fac niște preconizări. Deci nu sunt termometre, ci sunt medici și sunt medici, medici care au greșit foarte mult în cazul subprime, în cazul Lehman Brothers, în cazul Islandei, în cazul Greciei. Eu dacă văd astfel de medici care fac atâtea greșeli, sincer, nu mă mai duc la ei trebuie să fie diminuată dependența uh, față de agenții. Cred că vom reuși și mi-ar plăcea să știu cum anume putem să limităm acest, uh, acest rol de medici al agențiilor de notare, ca ele să nu mai facă decât o pură evaluare a riscurilor. Am avut discuții private cu cei de la Moody's și am întrebat dacă ar fi pentru așa ceva să, să nu mai facă preconizări, să evalueze un risc, pentru că asta e treaba lor, dar să nu mai facă preconizări, să nu mai spună dacă e bine sau nu. Surpriza a fost că reprezentantul Moody's a zis în primul rând, de ce nu? Aș vrea să știu ce părere au și cei de la Fitch. Am să iau ultimul exemplu, cel mai recent, legat de Franța. Una dintre preconizări este să se flexibilizeze piața de muncă. Eu înțeleg că Standard and Poor's pot avea competența de a evalua un risc, însă nu înțeleg ce legitimitate au cei doi analiști de la Standard and Poor's care spun că trebuie flexibilizată piața de muncă. Pentru mine, într-o democrație, acesta este rolul responsabililor politici și nu al agențiilor. Aș vrea să știu dacă experții sunt de acord să răspundă la această idee. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cafa. Are acum cuvântul domnul Mirel Portas de la GUE. Muito obrigado. Uh, duas observações e depois... Mulțumesc. Aș avea două comentarii și apoi am să adresez și câteva întrebări. Prima observație se referă la datoriile suverane. Cred că această problemă uh, dă caracterul urgent al dezbaterii, pentru că, din câte am înțeles eu, considerați că nu există nicio soluție la problema datoriilor suverane. Singura soluție fiind să continuăm să le considerăm ca fiind un produs financiar ce face obiectul unei note. Fie sunt scoase din procesul de notare, fie nu fie nu e posibilă altă soluție. Practic nu există nicio altă soluție. Apoi, aș dori să revin la ce spunea reprezentantul agenției din Japonia. Eu cred că ar trebui ca în agențiile private să existe și un element public. Cel puțin asta am înțeles eu din ce a spus uh, reprezentantul agenției japoneze. Vă rog să-mi spuneți dacă e vorba de o participare publică la capital, dacă e vorba de un soi de dependență față de autoritatea publică. Dacă este vorba de o dependență Uh, față de sediul, față de țara în care se găsește agenția? Pun aceste întrebări pentru că atunci când s-a vorbit despre crearea unei agenții europene, eu m-am întrebat dacă aceasta avea să fie într-adevăr finanțată cu bani publici. Pentru că dacă e vorba de o agenție publică, cum va reuși să-și câștige credibilitatea pe piață? Sau va fi vorba de o agenție privată? Iar atunci eu, în calitate de contribuabil, aș fi împotriva utilizării uh, vreunui euro pentru crearea unei astfel de agenții. Pentru că aceste modele matematice seamănă foarte mult cu celelalte. Așadar, aș dori să îmi spună responsabilul de la agenția japoneză să-mi explice mai bine la în ce ar consta acest element public de participare la rating, care ar fi implicat în agențiile de rating. Cea de-a doua întrebare se adresează reprezentantei so- Societe General, care s-a exprimat foarte clar și care a spus că agențiile sunt uh, subiective în favoarea SUA. Aș dori să-mi explice mai bine ce vrea să spună, să ne explice ce înțelege prin aceste declarații. Aș dori apoi să pun o întrebare și reprezentantului de la Finance Watch și să-l întreb ce înțelege el prin opinie neinfluențată. Pentru că dacă mi se pare vreun lucru limpede, este acela că astăzi agențiile sunt practic reglementatori. Ele determină condițiile de piață, ele spun ce se va întâmpla pe piață și deci cum, uh, cum se poate să li se înlăture această putere de influență. Nu am înțeles deloc explicația aceasta. Mulțumesc, Mulțumesc domnule Portas. Avem o mare întârziere, așadar am să dau cuvântul și celorlalți vorbitori, pentru că mai este domnul Man înscris pe listă, domnul Balcitis, domnul Gigold, Feo, Simon Podimata, Langan și Nguaniok. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, voi închide lista aici. Domnul Mann dar am să vă rog să uh, vorbiți doar două minute și nu mai mult, să respectați timpul alocat pentru că avem o mare întârziere. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi uh, pierde din vedere că trebuie să mă încadrez în timp. Mi s-a părut interesant când doamna Launi a spus că am uh, avea totuși concurență Uh, pentru că, iată, cei de la Fitch au trebuit să lupte pentru a-și asigura existența. Până acum uh, am văzut că, până acum eu am perceput că cei trei ar fi uniți, dar iată că e plăcut să vedem că lucrurile stau altfel. Uh, Jean-Paul, ai dreptate. Însă noi în politică am lăsat o marjă enormă de manevră, astfel încât la fiecare retrogradare a statelor apare câte un summit de criză și înjurăm încolo și încoace în căutarea unui uh, Uh, răspuns. Wolf Klimt are dreptate când spune că ar trebui să nu ne agităm și să uh, soluționăm problema. Avem o soluție prin rotație, dar am mari rezerve față de acest, aceasta. Domnule Kral, dumneavoastră ați uh, sugerat o alternativă. În 2009, dom domnul Wolfgang Schäuble a spus că avem nevoie de o agenție europeană de rating, nu de o agenție care să ofere rezultate mai bune și care să nu fie în stare să transmită mesaje dificile, dar o agenție care să fie perfect independentă. Dumneavoastră, Veniți uh, dintr-un loc în care există acum o fundație de 300 de milioane de euro, din câte am înțeles eu, și vreți să aveți o altă activitate. Deci, domnule Kral, ce veți face diferit? dacă nu veți uh, fi uh, marcat niciun fel de interes, dacă veți fi independenți, cum vă veți asuma răspunderea față de ratingul pe care îl veți face? În ce măsură sunteți transparenți? Ce veți face diferit față de ceea ce am uh, văzut până acum la cele mai trei agenții de rating? Ați spus că veți încerca să publicați metodologia. Cum și ce metode sunt acolo transparente? Dacă până la urmă, dacă la final vom avea rezultate negative, Uh, cum vom putea reacționa mai bine, dat fiind că vom avea garanția independenței. Deci dacă ar fi independență, n-aș avea nicio problemă cu ratingul. Trebuie să avem uh, reguli uniforme. S-a discutat la un moment dat să interzicem agențiile de rating. Nu se poate asta, dar avem nevoie de anumite condiții pentru ca la final să avem rezultate care să arate foarte clar că nu s-a acționat politic, ci s-a acționat în baza unor date corecte și precise. Sunt uh, foarte curios de ce ne poate oferi compania Roland Berger în acest sens. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc că ați respectat timpul. Acum are cuvântul domnul Balcitis, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș vrea să vă vorbesc din perspectiva unei uh, persoane care a fost ministru de finanțe mai mulți ani. Când statul meu a primit o notă din partea agențiilor de rating, ne-am dat seama că agențiile de rating nu sunt simple companii. Au un impact foarte important asupra situației din uh, fiecare țară care ai da un rating au un impact asupra activității băncilor. Influențează poziția unei țări pe plan internațional. Din 2008, Fondul Monetar Internațional a câștigat miliarde de euro pentru că ratingul anumitor țări a fost retrogradat. Salut propunerea Comisiei de a se crea o agenție de rating europeană independentă. Și sunt de acord și cu prietenul nostru din Japonia. Cred că angajații agențiilor de, de rating ar trebui să trăiască și să lucreze în Uniunea Europeană, pentru că munca lor are un impact uriaș asupra uh, Uniunii Europene. Agențiile de rating au uh, acces la informații foarte importante. Este important să înțelegem că trebuie să concurăm pe piețele internaționale și agențiile de rating sunt unul dintre instrumentele care ar putea promova concurența în lume. Iată de ce salut propunerea Comisiei cu anumite rezerve minore legate de chestiuni tehnice, cum sunt supravegherea, concentrarea pe piață, metodologia de rating. În general, însă, cred că trebuie să depășim o provocare foarte mare. Mulțumesc. Domnul Gigold are cuvântul. Mulțumesc pentru observațiile interesante, mulțumesc uh, pentru faptul că ați venit tocmai din Japonia, domnule Utsumi, nu se întâmplă în fiecare zi asta. Voi începe cu câteva scurte întrebări către dumneavoastră mai întâi, doamnă Ros. Nu am înțeles foarte bine la ce v-ați referit când ați spus că uh, Um, veți publica un raport în urma inspecției la marile trei agenții de rating. Am înțeles că a existat o uh, investigație, nu neapărat despre uh, ce fac cele trei mari agenții de rating, ci despre piața de rating. Vreau să știu dacă AFMP a analizat piața ratingului de credit, ținând cont de, interese, de conflictele de interese, ținând cont de uh, percepția publicului și de potențialele probleme din acest sector. Așa că aș vrea să știu în ce cadru uh, veți uh, publica aceste informații și cum le veți publica. Am uh, o altă întrebare care se referă la puternica concentrare de pe piață și la potențialele conflicte de interese care nu sunt de evitat prin nicio, mod, prin nicio formă. Vreau să vă spun că din cauza că există această mare concentrație pe piață, ar trebui să existe un pluralism al modelelor. Parlamentul, prin raportul lui Wolf Klintz, a susținut crearea unei agenții de rating europene care să acționeze în interes comunitar, deci care să acționeze doar în interesul unei notări corecte a bonității. Dar acum avem și propunerea dumneavoastră propunerea de la, ce, de la Roland Berger. Dumneavoastră ați uh, mobilizat sume mari de bani. Cum uh, faceți în așa fel încât să nu apară probleme? Și dat, uh, date fiind cifrele de afacere pe piața de rating, cum anume am putea să impunem un fel de taxă în interes public, pentru că până la urmă 40% uh, profit, eu cred că din, această, din acest procent o parte poate să revină uh, publicului și s-ar putea face asta după cum a subliniat uh, Wolf Klintz. Mulțumesc, are cuvântul acum Diogo Feio, două minute. Senior. Mulțumesc. Domnule președinte, Aș vrea să pun direct întrebările. O chestiune care nu a fost uh, deloc abordată în propunerea care se află pe masa Parlamentului este aceea a finanțării agențiilor de, nota, de rating. După cum spunea Jean-Paul Gozes acum uh, o clipă, nu este o chestiune simplă. Pentru că concretizarea nu dă rezultate evidente. Aș vrea să știu dacă sunteți de acord cu finanțarea actuală. Și aș vrea să știu dacă nu ar fi important să trecem la o finanțare din partea investitorilor și sub ce formă concretă. Apoi ar trebui să revin la ceea ce spunea doamna Rost în ceea ce privește funcționarea pieței. Credem că agențiile de rating trebuie să fie credibile și, de asemenea, trebuie ca piețele să funcționeze cu mai multe agenții. Există deja cazuri de certificare a mai multor agenții de rating, în plus față de cele trei. Întrebarea este cum ar putea funcționa aceste agenții în rețea pentru a crea o mai mare concurență. Și, în sfârșit, există referiri de natură reglementară și legislativă în uh, orientările financiare. Și legiuitorii le dau o importanță. Aceste referiri reglementare și legislative ar putea fi modificate și aceste modificări nu ar duce la instabilitatea piețelor, pentru că și uh, piețele depind de uh, rentabilitatea agențiilor de rating. Peter Zimon are cuvântul. Mulțumesc. O întrebare către domnul Cla, uh, Kral și către domnul Finiponat. Domnule Kral, în documentul dumneavoastră ați uh, menționat uh, problema structurii agențiilor de rating și a poziției de monopol. Asta ați făcut-o în scris, dar când ați vorbit, ați spus despre uh, existența unui conflict de interese dată fiind tocmai această structură a agențiilor de rating. Ați putea să intrați puțin în detaliu? V-aș fi extrem de recunoscător. Și dumneavoastră, domnule Filiponat, um, pe dumneavoastră v-aș ruga să uh, ne vorbiți puțin despre potențialele conflicte de interese, dată fiind tot această structură a agențiilor de rating și a uh, celor care dețin, de fapt, agențiile de rating. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Simon. Are cuvântul acum Ani Podimata. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am uh, auzit o frază în uh, toate aceste prezentări foarte interesante. O frază, de fapt, în prezentarea domnului Utsumi care m-a frapat. Era vorba despre o frază pronunțată de profesorul Gustavo Manso de la Institutul Tehnologic din Massachusetts. A spus că agențiile de rating nu ar trebui doar să dea o imagine precisă în privința bonității unei întreprinderi sau a unei țări, ar trebui să țină cont și de faptul că uh, întreprinderea sau țara respectivă trebuie să existe în mod durabil. Pentru că dacă agențiile de rating nu sunt preocupate de supraviețuirea firmelor sau supraviețuirea țărilor pe care le notează, se stimulează o cursă periculoasă a retrogradărilor. Fraza aceasta este foarte importantă atunci când vine vorba despre evaluarea datoriei publice a diferitelor țări și atunci când vorbim despre evaluarea societăților. Aș vrea să pun o întrebare legată de Agenția Europeană. Când a vorbit despre evaluarea datoriei publice, domnul Utsumi a spus că este foarte important să se țină cont de caracterul public al acestei evaluări să se țină cont de faptul că ea este de interes public, pentru că tocmai aceste evaluări au consecințe asupra vieții a milioane de cetățeni. E o chestiune capitală și de mare actualitate și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Uțumi, și să întreb și pe ceilalți vorbitori următorul lucru. Sunteți de acord cu nevoia de a păstra acest principiu al interesului public și cum anume poate fi păstrat acest principiu. Putem face acest lucru, trebuie să facem acest lucru creând o agenție europeană de rating, agenția despre care vorbeam ceva mai devreme. Oare soluția este cea a comisarului Barnier, soluție care nu a fost adoptată și anume să se amâne evaluarea țărilor care fac parte dintr-un program? Mulțumesc. Domnul Langă, în două minute. Mulțumesc, nu o să reiau argumentele exprimate deja. Eu cred că supra dependența față de sentința agențiilor de rating trebuie să nu fie pierdută din vedere. Um, refinanțarea prin uh, Banca Centrală Europeană impune un anumit rating. E o decizie voluntară a instituțiilor europene să facă asta, am o întrebare către toți experții noștri. Cum evaluează ei uh, ceea ce se întâmplă în SUA, unde e, există o interdicție uh, de a avea ratinguri externe în ceea ce privește activitatea băncilor. Acolo e taman pe invers, mai ales după uh, Lehman Brothers. Vrem să avem mai multă transparență. Asta înseamnă că trebuie să avem criterii unitare. Doamna uh, reprezentanta AEVMP, vreți să introduceți criterii unitare în acest sens? Pentru că pentru asta ar fi nevoie de o vedere de ansamblu uh, asupra tuturor structurilor de finanțare și impozitare. Eu cred că e nevoie să avem asta, mai ales pentru uh, un stat care uh, are mulți investitori. Eu cred că ar trebui să fim precauți. În al treilea rând, domnul Kral, la finele intervenției sale, a spus că exist, ar trebui să existe platforme independente și că ar trebui să existe o platformă centrală pentru cumpărarea de ratinguri. Ce își imaginează domnul Kral mai concret uh, uh, prin așa ceva? Mulțumesc. Are cuvântul domnul Juan Nioc. Două minute. Merci. Mulțumesc. Am patru întrebări și două paradoxuri. Prima întrebare. Credeți sincer că pe o piață financiară poate fi evaluat riscul? Piețele sunt caracterizate de incertitudini și din acest punct de vedere, agențiile au subevaluat riscurile asociate uh, subprime și astăzi subevaluează riscurile asociate datorilor suverane. În legătură cu datoriile suverane, a doua întrebare, mai mulți vorbitori s-au referit la conflictele de interese presupuse de modelul emițătorul plătitor. Însă nu acesta este modelul uh, cel mai negativ, ci acela este uh, modelul investitor-plătitor, pentru că investitorii pot cere prime de risc prin intermediul agențiilor de, nota, de rating de la anumite țări. S-a văzut că în cazul datoriilor suverane, uh, s-au cerut prime de risc uh, exagerate. În al treilea rând, vreau să știu de ce agențiile de rating sunt mai bine plasate decât uh, curțile de conturi publice în ceea ce privește accesul la informații referitoare la conturile publice. Și cea de-a patra întrebare se referă la evaluarea macroeconomică și la recomandările pe care agențiile de rating le fac pe sub mână. m-ar interesa să știu pe ce model macroeconomic vă bazați? Și, domnule Jean-Paul Gozes, fac aici o diferență între modelul macro și modelul de evaluare a riscurilor, pentru că nu e același lucru. Evaluarea riscului nu se poate face când riscul nu este probabilizabil, Însă modelele macro sunt foarte fiabile și se bazează pe date testate statistic. Aș vrea să știu, deci, ce modele aveți la dispoziție în afară de uh, modele băbești și aș vrea să-mi spuneți ce modele au la dispoziție statele membre ale Uniunii Europene. În acest sens, agențiile în, încearcă să nu dea recomandări, însă pe marginea recomandărilor pe care le fac se constată totuși uh, această atitudine de recomandare. Și aș vrea să vă întreb dacă nu putem înțelege de aici cumva că Uniunea Europeană se află în recesiune, că nu cumva aceasta este problema datoriilor și a creditelor și că agențiile de rating de aceea cer politici de austeritate? Și două paradoxuri spuneam. În primul rând, ne străduim să cerem concurență, însă niște celebri teoreticieni ne vor spune că concurența ă, este antonimul monopolurilor. Și ultima remarcă, aș vrea să știu cum anume se autorizează emițător, uh, modelul emițător-plătitor privat și un, uh, dacă ar fi interzis un model uh, emițător-plătitor public dacă s-ar crea o agenție europeană publică. Mulțumesc. Domnul Ferreira, două minute. Obrigada. Eu... Doamna Ferreira. Pide. Eu am să fiu foarte succintă. Mă gândesc că există aici două mari probleme, sau cel puțin pentru mine există două mari probleme. E vorba de excesul de concentrare și de faptul că ar trebui să se impună un climat de concurență. Aș vrea să o întreb pe Verena Ros. Cum explică ea concret uh, că există atât de puține agenții de rating uh, înregistrate la ora actuală? Cum explică că sunt atât de multe bariere la intrarea pe această piață? Cum le putem reduce? Și dacă nu, s-ar putea să funcționeze ce se întâmplă în contextul concurenței obișnuite, adică să se introducă niște limitări ale cotelor de piață asociate cu o reducere a obstacolelor la intrarea pe piață. Cea de-a doua întrebare, o altă chestiune care este lipsită de reglementare e chestiunea datoriilor suverane. Datoriile suverane și operațiunile agențiilor de rating au provocat probleme care merg mai departe de uh, ce s-ar fi putut face în uh, cazul notărilor private. Este aici un conflict între emițător și investitor? Eu nu cred, pentru că în, cadrul, în cazul datoriilor suverane există operațiuni de piață uh, care necesită și care apără uh, ratingul, de exemplu swapurile pe risc de credit și alte operațiuni de acest tip. Deci, chestiunea calendarului este foarte importantă, dar la fel de importantă este și chestiunea disponibilității informației. În anumite circunstanțe, nu trebuie oare pur și simplu să împiedicăm ratingul datorilor suverane, altă soluție nu văd. Mulțumesc, voi da acum cuvântul experților și, în primul rând, îi voi da cuvântul doamnei Ros. Nu avem prea mult timp la dispoziție, de aceea vă acord fiecăruia două minute și vă rog să nu uitați că la sfârșit va lua cuvântul și raportorul, domnul Domenici. Vă rog, doamna Ros, două minute. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Uh, am să încerc să răspund la majoritatea întrebărilor și voi reveni cu răspunsuri uh, bilateral dacă nu reușesc să vă răspund în două minute. În primul rând, sunt de acord cu faptul că importanța ratingurilor s-a extins mult mai mare decât ne-am fi așteptat sau decât ne-am fi dorit. Cred că depinde de noi toți acum să vedem cum putem să inversăm treptat această tendință. Sunt aici două piste pe care cred că Comisia a încercat să le analizeze. În primul rând, creșterea concurenței și, în al doilea rând, reducerea uh, nivelului la care ne bazăm pe ratinguri. Există acum peste 20 de agenții de rating uh, înregistrate, dar foarte multe sunt mici, sunt agenții ce activează la nivel local, regional sau național. Dacă vă uitați la piața globală a agențiilor de rating, este clar că numărul de agenții dominante este foarte mic. Dacă ar fi posibil să avem o rețea a agențiilor de rating, dacă ar trebui să avem în vedere alte moduri pentru a spori concurența, cred că această întrebare este cheie noi ca ă, legislatori și reglementatori trebuie să reducem uh, proporția în care ne bazăm pe aceste ratinguri. Este un subiect foarte important și care merită toată atenția noastră. Totul se bazează în primul rând pe o sporire a transparenței. Cred că este un subiect foarte important și vom lucra îndeaproape cu Comisia ca să vedem cum putem implementa nu doar propunerile existente, în legătură cu care uh, au vorbit foarte mulți uh, membri, ci și să ne asigurăm că acestea sunt relevante și importante și că reduc bazarea pe rating și sporesc în același timp concurența pe această piață. Aș reveni și la alte întrebări am oferit un raport anual foarte extins al activității noastre privind acest regulament la începutul lui ianuarie pentru 2011. Acest raport la care mă refeream eu va uh, analiza rezultatele anchetei făcute de noi în decembrie și sperăm să fie publicat până la sfârșitul trimestrului. Iar la alte întrebări voi răspunde bilateral. Vă rog să mă scuzați și mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Gaiar. Vă rog două minute. Da, în primul rând aș dori să răspund uh, doamnei Ferreira în legătură cu această chestiune a limitării cotelor de piață. Într-adevăr, este o măsură pe care am menționat-o la finele intervenției mele și cred că, într-adevăr, am putea să ne gândim la un fel de limitare la niște măsuri sau cel puțin să stipulăm așa ceva în noul regulament, o limitare a cotelor de piață. Uh, sunt gata să discut bilateral despre acest subiect uh, mai târziu, însă în orice caz mi se pare o cale interesantă care a fost destul de puțin avută în vedere până acum și e regretabil. Încă un punct la care aș dori să mă refer ca să-i răspund domnului deputat Canfin, e vorba de faptul că agențiile sunt și termometru și medic. E corect. Cred că problema pe care o avem acum este că agențiile au făcut anumite uh, evaluări politice și recomandări politice. Este într-adevăr uh, contestabil acest fapt și cred că agențiile ar trebui să-și păstreze recomandările pentru emițătorii de credite uh, și mai ales pentru ratingurile suverane și acestea nu trebuie să fie publicate în niciun caz. Uh, faptul că uh, agențiile se pronunță pentru scăderea notei BCE uh, contravine obiectivelor propunerilor pe care le discutăm și este șocant, dar fiindcă este vorba de, un, de o imixtiune clară a acestei agenții, respectiv a Standard Poor's. Un ultim, un ultim punct, tot în legătură cu ce spunea domnul Canfan, faptul că trebuie să scăpăm de literele acestea. Cred că exact de aici a început ratingul în anii 30, când s-a făcut pentru prima dată referire la notele financiare. Era nevoie de o abordare destul de flexibilă la ora respectivă și uh, autoritatea americană de reglementare de la vremea aceea a indicat că există niște praguri și că bancherii trebuie să-și stabilească arbitrajele portofoliilor în funcție de aceste praguri dacă există o marjă de apreciere subiectivă. Cred că cu timpul am rămas mult mai fidel literei și mai puțin spiritului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Utsumi, două minute. În legătură cu întrebarea care a fost uh, adresată în legătură cu ce am spus eu, și anume că agențiile de rating trebuie să aibă un element public. Eu nu înțeleg prin acest lucru că agențiile trebuie să se consulte cu autoritățile publice. Suntem total independenți și așa trebuie să și rămânem. Însă, principiul fundamental de uh, desfășurarea conștientizării creditului, recomandă ca agențiile de rating să aibă și un element public, de bun public. E foarte important. La fel și uh, băncile. Se spune că și acestea trebuie să aibă o parte publică. Și în Japonia, așa a fost percepută criza subprime din SUA și contagiunea ca fiind provocată de bănci. Bănci care uitaseră complet că au și un element de bun public. Asta voiam eu să spun în legătură cu agențiile de rating. Trebuie să își păstreze acest spirit de bunuri publice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Utsumi. Are cuvântul domnul Filipona, două minute. Mulțumesc. Okay. Is this good now? Funcționează acum? Mă scuzați. Încerc să condensez diferitele întrebări în cele două minute pe care le-am la dispoziție. Se pare că se degajează de aici o idee. Vorbim de interes public, de bun public și pare că suntem cu toții de acord în legătură cu aceste idei, ceea ce ne duce direct la ideea rotației, ne duce la ideea de oligopol și ne duce și la ideea de cum să emiți o opinie care să nu influențeze piețele. În legătură cu rotația, este interesant să ascultăm criticile la adresa principiului rotației. Toate se reduc la faptul că piața de rating este un oligopol. Deci dacă se face o rotație, se deschide piața către agenții din afara uh, pieței europene, care nu au același nivel, nu au aceeași credibilitate, au o reputație mai proastă și deci sunt și mai puțin critice și deci nu funcționează. Este adevărat, criticile la adresa rotației sunt bine întemeiate tehnic, însă nu fac decât să dovedească că sistemul actual de a acorda litere nu funcționează. De ce? Pentru că nu e vorba de o literă opinie, e vorba de o literă verdict. Și dacă dai oricui puterea de a da un verdict, știți, indiferent de ce spune instituția respectivă, poate că e bine, e rău, e conflict de interese sau nu, manipulare sau nu, Până la urmă, ă, ideea este că nimeni nu trebuie să aibă puterea de a da verdicte finale. Deci, revenim la această idee Uh, de a avea subiecte mai tehnice și mai puțin emoționale. De exemplu, probabilitatea de incapacitate de plată. Să spunem, se emite o cifră și apoi cifra respectivă este diluată. Și acesta este răspunsul la cum să faci să ai mai puține influențe. E o chestiune pur tehnică. Se include o medie și se justifică sau nu. A fost și o întrebare legată de uh, calendar. Am să fiu foarte succint, dar este o întrebare foarte importantă. Nu, niciun fel de teoria conspir, conspirației, dacă a fost făcut acest lucru uh, anume sau nu. În orice caz, eu știu că momentul în care au apărut anumite uh, retrogradări sau au, au dat anumite note au fost momente foarte nefericite. Și nu știu dacă uh, au fost rezultatul unor întâlniri între liderii europeni, de exemplu. și aici cred că orice opinie unică trebuie să fie diluată într-un fel de medie și atunci se elimină această problemă a momentului. Nimeni nu trebuie să aibă atâta putere de unul singur. Mulțumesc, domnule Filipona. Are cuvântul doamna Van Dorp două minute. Da, mulțumesc. Revenind la cele două întrebări, una referitoare la o, o scală comună de notare și cealaltă la uh, agenția uh, și subiectivismul ei. Uh, metodologiile nu sunt bazate pe modele matematice, sunt foarte subiective. Țineți minte că opinia ă, derivă de la un comitet de rating, deci de la mai multe persoane. Faptul că opiniile sunt subiective e bazat pe metodologii. Și mai este o altă problemă, faptul că nu avem un sistem armonizat deocamdată. Metodologiile pot fi contradictorii și unele sunt ă, subiective, adică sunt mai favorabile SUA. În orice caz, de exemplu, toate uh, cele mai importante fonduri de investiții sunt evaluate de partenerii lor în legătură cu acest subiectivism american. Chestiunea uh, cotei de solvabilitate a băncilor. Toate agențiile de rating calculează această cotă după propriile metodologii. Însă o agenție a hotărât uh, să evalueze diferit băncile care utilizează cadrul Basel II și cele care nu îl utilizează și sunt foarte multe în lume. S-a utilizat o metodologie bazată pe uh, circumstanțele sectorului bancar american. S-a hotărât ca uh, anumite active să rămână bilanțiere și să, apoi să fie uh, securitizate creditele și uh, creditele ipotecare. În acest sens, dacă se aplică această metodă, băncile europene par subcapitalizate. Această metodologie a fost introdusă recent și este uh, o măsură care are efect asupra IMM-urilor și asupra cetățenilor și va influența până la urmă pe termen lung uh, strategia europeană de acordare a creditelor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Van Domnul Kral, aveți două minute. Mulțumesc! O să mă concentrez pe două întrebări, după care voi trata celelalte întrebări bilateral. În primul rând, cum ne imaginăm noi că vom uh, crea o platformă centrală cu sistem de plăți bazat pe investitori și ce fel de legislație ne imaginăm noi? Mai întâi, uh, Uh, vreau să spun că vrem să avem o agenție europeană care să fie finanțată privat și să fie non-profit. Noi credem că asta reflectă cel mai bine natura creditelor, uh, natura ratingurilor, care sunt avize, dar care sunt și bunuri publice, pentru că până la urmă pot să aibă efecte negative vaste modelul de operare al acestei agenții ar fi cu totul și cu totul diferit față de cel uh, tradițional. Ne vom uh, baza mai mult pe modelul bancar Basel II, care este cantitativ, plus vom avea departamente de credit. Deci vom avea o analiză calitativă și apoi vom implementa un model transparent prin design, ușor de explicat și, bineînțeles, mult mai ieftin Dorim să avem, în al doilea rând, super transparență. Tot ceea ce face această agenție va fi publicat pe internet. Oricine cu acces la internet va ști uh, la fel de multe ca și uh, directorul acestei agenții. Vom uh, publica fiecare model, fiecare factor care intră în model, cu ce pondere, cum se combină cu ceilalți și așa mai departe. Când vom emite un rating, îl vom emite în timp real, cu toate rezultatele intermediare, pentru ca toată lumea să poată să participe la procesul notării. În al doilea rând, cum va arăta această platformă? Noi sugerăm două schimbări în regulament. Odată, fiecare emitent trebuie să publice informațiile relevante pentru rating pe platforma centrală, după care agențiile de rating vor face rating nesolicitat și, nu în ultimul rând, investitorii vor fi obligați să cumpere acel rating sau să Uh, ceară un rating potrivit standardelor Basel II. Asta e propunerea noastră. Pe de o parte vom uh, uh aboli uh, arbitrajul și în al doilea rând vom uh, permite investitorilor să facă sisteme de rating proprii. Mulțumesc. Acum intervine pentru două minute doamna Launi. Mulțumesc, voi fi și eu foarte succintă. Suntem de acord că nu ar trebui să existe o supradependență față de agențiile de rating. Trag un semnal de alarmă. Asta nu înseamnă că dacă nu vom avea dependența față de rating, vom, nu vom avea nimic, pentru că uh, nu vom scăpa așa ușor de problemă. Cel mai simplu este pentru investitori și utilizatori să analizeze, to- să analizeze toate elementele ce intră în ecuație și să acționeze după cum le dictează conștiința. În al doilea rând, un aspect foarte important al uh, reglementării e uh, legat de transparența agențiilor de rating. Trebuie și, într-adevăr, așa facem, ne publicăm metodologia, modelele, ratingurile, raționamentul din spatele acestora, pentru ca oamenii să vadă cum am ajuns la concluziile noastre și să decidă dacă sunt de acord cu noi sau nu, pentru că, până la urmă, fiecare are liber arbitru. Transparența e cheie. Din punctul de vedere al agenției Fitch, noi nu uh, dăm sfaturi, ci uh, trebuie să explicăm ce a cauzat ratingul, ce a cauzat o creștere sau o retrogradare. Noi, de fapt, niciodată nu spunem niciunui emitent că e unul de stat sau uh, privat ce ar trebui sau ce nu ar trebui să facă. Discutam mai apoi și despre probabilitatea imposibilității de plată. Ratingul uh, nu oferă o probabilitate absolută a imposibilității de plată. Putem să analizăm ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-un portofoliu și să spunem dacă există sau nu imposibilitate de plată sau nu. Ideea este că indiferent ce facem noi, impactul va fi același. Noi vrem să nu mai existe dependență față de un, o singură informație ci să se înțeleagă foarte bine cum s-a ajuns la acea informație pentru ca fiecare să-și formuleze propriile concluzii. Asta e cel mai important. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, doamnă Launi. Și acum dăm la final cuvântul raportorului, domnul Domenici. Mulțumesc. Voi fi și eu subțin, fiindcă deja suntem în întârziere. Vreau să mulțumesc tuturor uh, experților care au participat uh, la această audiere. Mulțumesc în mod special colegilor care au emis uh, atâtea observații interesante. Iată ce pot să spun eu. Avem în față o activitate extrem de dificilă și complexă. Acum trebuie să transpunem aceste idei exprimate astăzi în uh, propuneri de amendamente la uh, textul comisiei. Nu va fi o sarcină deloc ușoară. Discutăm despre acest subiect, fiindcă agențiile de rating au comis foarte multe erori. Ne aflăm astăzi aici, fiindcă cadrul de reglementare aflat în vigoare a eșuat. Altminter, nu ne-am putea explica ceea ce s-a întâmplat uh, în ultimul timp. A trecut foarte puțin timp din uh, septembrie 2009, uh, când a fost votat textul pentru agenție de rating și noua propunere a Comisiei de acum. Parlamentul ar trebui să se concentreze pe anumite puncte individuale doar. În primul rând, revizuirea standardelor. Trebuie să vedem dacă vrem să o luăm pe calea abolirii în ceea ce privește anumite reglementări sau să discutăm despre o abolire generală a acestora. Iar în ceea ce privește datoria publică, trebuie să avem reguli mult mai clare. Pozițiile de oligopol trebuie să fie distruse. În acest sens, rotația e foarte dificilă. Sigur că există alternative la aceasta. În al patrulea rând, Trebuie să vorbim în termeni foarte serioși despre Agenția Europeană de Rating, pentru că în noul uh, text de reglementare al Comisiei nu apare menționată această agenție, această potențială agenție. Eu cred că Parlamentul ar trebui să uh, lasă deschis acest subiect în continuare. Nu o să intru în alte detalii, fiindcă nu ne ajunge timpul. Vreau doar să subliniez următoarele. Avem nevoie de securitate juridică, avem nevoie de o bază juridică foarte stabilă, fiindcă acesta trebuie să fie un element care să ne ajute la îndepărtarea problemelor. Vrem să mulțumim tuturor participanților la această audiere. Sper uh, să reușim să încorporăm toate propunerile în amendamentele noastre ca să arătăm exact ce rol își asumă Parlamentul. Mulțumim, domnule Domenici, mulțumim tuturor experților care au participat la această audiere, mulțumim tuturor eurodeputaților care și-au exprimat propunerile. Vreau să vă spun că Um, pe 28 februarie vom uh, prezenta raportul, termenul pentru depunerea amendamentelor 21 martie. Mulțumesc tuturor! Okay, could those leaving please leave quiet? Dragi colegi, vă rog să părăsiți sala în liniște pentru că trebuie să continuăm. You're going to talk, will you go out? Vă rog, dacă doriți să discutați, discutați afară. That includes them. They have to go. We've no. Give me, I have to. This one? Is this one any better? Could those who are leaving please go? I don't want any... Vă rog, nu mai discutați în sală. Where's the rapporteur? I wish to give the floor to Otmar Aș vrea să-i dau cuvântul lui Otmar Karas. Poate că dacă începeți să vorbiți, uh, uh, colegii noastre vor fi politicoși. Vă voi da afară dacă nu plecați singuri. Please, will those who have who are going to leave, will you leave? Vă rog, cei care doresc să plece, să plece. Otmar Caras își va prezenta raportul cu privire la CRD. Vă rog, dacă vreți să discutați, ieșiți inclusiv uh, invitații noștri. Avem o întârziere de 20 de minute. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, iată, trecerea de la agențiile de rating la procesul Basel nu e una bruscă. Există multe interfe- interfețe aici în legătură cu Basel 2. Astăzi începem cu prezentarea raportului Uh, o facem împreună, subliniez asta, și începem uh, procedura legislativă. Avem în calea noastră o sarcină legislativă cum rar ne-a fost dat să vedem. În octombrie 2010 am avut un raport din proprie inițiativă și prin acesta noi, o spun foarte clar, noi, cei de la Parlamentul European, prin această comisie am stabilit bazele pentru prima evaluare a Basel, a Comisiei Basel și am pus și noi bazele pentru, activita- pentru activitatea viitoare a Comisiei. Acum avem o propunere din partea Comisiei și iată că această propunere face un pas decisiv uh, în calea Parlamentului European. Mă bucură faptul că ieri președin, reprezentanta președinției în exercițiu a spus clar că pentru președinția daneză propunerea comisiei reprezintă o bază fermă de lucru. Îmi permit să spun că nu doar pentru mine, ci pentru noi toți, e exclus ca obiectivele deciziei Basel obiectivele G20 să nu fie implementate. Mai mult decât atât, nu doar că vrem să fie implementate, ci trebuie să fie implementate. Noi întotdeauna am spus că atunci când discutăm despre implementare, trebuie să nu pierdem din vedere specificitățile intereuropene în ceea ce privește structurile economice, finanțarea economiei și sectorul bancar decentralizat cu toate multifacetele sale. Trebuie să ținem cont de aceste specificități în procesul de implementare a obiectivelor. De când a fost votat raportul din proprie inițiativă, au existat câteva evoluții care, în opinia mea, um, ne marchează activitatea în următoarea perioadă. De exemplu, a existat decizia șefilor de stat și de guvern în ceea ce privește recapitalizarea cu 9%. Menționez această marjă fiindcă acele 9 puncte procentuale implică multe bănci, nu le implică pe toate, implică doar băncile supuse testului de rezistență. Până la 30 uh, iunie 2012 trebuie să fie atinse cele 9%. 9 procente nu vizează toate băncile, vizează doar unele bănci, 9 procente cu o definiție diferențiată prin procesul de la Basel a, a uh, capitalului nucleu. Asta e realitatea. În al doilea rând, avem anumite state membre, de exemplu Suedia și Austria, care preferă aplicarea Basel 3 din 2013, independent de cerințele de tranziție stabilite la nivel intern. În al treilea rând, față de ceea ce se întâmplă la noi când uh, există Uh, sau uh, o aplicare preferențială a procesului de la Basel, în SUA există o evoluție contra, contradictor, o evoluție uh, total diferită. Nici Basel 2, nici CRD 3, nici celelalte acorduri nu sunt implementate suficient de în paralel, să zicem, cu noi, chit că baza internațională pentru implementare există. Aceste condiții cadru diferite fac ca la final să existe mm, o, mm, un temei juridic diferit, pentru că definiția capitalului este una diferită. Dacă nu vrem să ajungem la fragmentare politică în ceea ce privește cumulul de obligații și efectele asupra finanțării, bunăstării, creșterii, ocupării și așa mai departe, trebuie să acționăm acum. Ce înseamnă asta? În procesul Basel, Nu înseamnă că trebuie să întreprindem corecturi, dar ideea este că trebuie să uh, implicăm dezbaterea politică. În acest sens, avem o propunere de raport, avem uh, amendamente la propunerea comisiei și avem și cerințe către comisie pentru ca în timpul prezentării amendamentelor și examinării acestora, să clarifice anumite întrebări, astfel încât noi să reacționăm în detaliu prin amendamente. Aici discutăm despre uh, fragmentare concurențială cu America, despre fragmentare din cauza celor 9 puncte procentuale. Acestea sunt două subiecte care trebuie tratate de comisie să vină cu propuneri și cu evaluări. Solicitările necoordonate din anumite state membre pot să aibă drept rezultat faptul că sectorul gri bancar să uh, își transfere riscurile dintr-un stat într-altul. Avem 27 de reglementări care ar putea să fie, uh, din statele membre care ar putea să fie uh, sensibilizate și să ajungă la insecuritate juridică. Raportul dorește o armonizare maxima, maximizată cu o anumită marjă de flexibilitate. Nu vrem armonizare minimă, așa cum se dezbate la ora actuală, de cele mai multe ori. Un ultim punct în ceea ce privește uh, explicațiile succinte. Dragi colegi, ne confruntăm acum cu o realitate care ne arată că Banca Centrală Europeană trebuie să intervină cum nu a mai făcut-o până acum. Ce, uh, încrederea față de bănci în continuare nu există și susțin conștient acest lucru când spun că uh, Parlamentul trebuie să vadă cum poate să pompeze bani nu în Banca Centrală Europeană, unde sunt închiși într-un bunker, ci în economia reală, în ocuparea forței de muncă, în creștere și așa mai departe. Eu am ținut cont de aceste probleme în raport, dar acesta nu este raportul meu final. Am încercat să port tot felul de conversații în Parlamentul European, astfel încât să pun bazele unei activități parlamentare uh, în care să analizăm subiectele cheie și în care împreună cu voi, prin amendamente, să îmbunătățim structura raportului. Uh, votul în uh, comisie e prevăzut în luna aprilie. Până atunci trebuie să avem o bază comună de lucru, așa cum uh, ne-am obișnuit să o avem pe acest dosar. Acest uh, raport trebuie să confere un semnal clar în ce direcție ne îndreptăm uh, în lumina deciziilor luate până în prezent. Mă bucură faptul că Consiliul a prevăzut ca în martie să emită o poziție comună, astfel încât după uh, votul uh, la Econ să mergem în negocieri și să nu mergem înainte în uh, dezbateri cu Consiliul. Deci am putea să facem asta. În timpul dezbaterilor și consultărilor până în aprilie la Comisia Parlamentară, trebuie ca în paralel să discutăm și cu Autoritatea Bancară Europeană, astfel încât să ne aliniem eforturile. Trebuie ca activitățile noastre să nu se bată cap în cap. Noi suntem cei care avem răspunderea politică, nu o dăm din mână din uh, comoditate. Care sunt uh, punctele cheie din uh, amendamente? Ați citit deja probabil textul. Primul amendament puternic la propunerea comisiei este că în urma dezbaterii din care a rezultat că anumite state preferă Basel 3 și în uh, urma dezbaterii pe cele 9%, trebuie să uh, existe o mărire rapidă a capitalului, astfel încât băncile să poată să absoarbă șocurile din, uh, prin forțe proprii. Ce înseamnă asta? Propunerea Comisiei prevede ca între 2013 și 2014 să existe uh, un uh, procent de între 3,5 uh, și 4,5% uh, capital propriu. Eu sugerez ca din 1 ianuarie 2013 să stipulăm direct 4,5% capital propriu și să se ajungă la un total de 6% capital total, astfel încât să avem acea Uh, astfel încât să nu avem acea marjă de flexibilizare ca să nu avem mai apoi diferențieri care să contravină clarității. Deci, uh, sugerăm direct uh, pragul maxim 4,5% din propunerea comisiei. În al doilea rând, un aspect sensibil pentru noi toți se referă la uh, înlăturarea uh, dezechilibrelor și inegalităților în ceea ce privește creditarea IMM-urilor. Mereu uh, discutăm de ce uh, se procedează astfel în momentul în care se utilizează bani din fonduri europene, din FSF uh, și așa mai departe. Ideea este că aceste măsuri au urmări diferite. Trebuie să restabilim un echilibru, să vedem ce înseamnă acea pondere de 0%, pentru că, până la urmă, criza aceasta are urmări prociclice. Deci, fără a interveni foarte mult la nivelul Uh, intervenției publice, trebuie ca marja riscului pentru IMM-uri să fie sub 3%. Trebuie să existe echilibru față de creditele acordate IMM-urilor. În acest sens există un grup de lucru la comisie și vreau uh, ca comisia până la finele lui februarie să ne emită evaluarea sa, evaluarea făcută de acest grup de lucru. În al treilea rând, avem uh, Condițiile de lichiditate. Acestea reprezintă cel mai important calup din noul regulament. Știm că am avut în primul rând o problemă de lichiditate, nu neapărat de capital propriu, când a început criza. De aceea, suntem de acord cu premisele stipulate de comisie, spunând totodată că trebuie să verificăm lichiditățile. Deocamdată nu există o definiție Uh, autosuficiente în ceea ce privește calcularea activelor, calcularea căror active e vizată. De exemplu, ce fel de tampon de lichiditate poate fi uh, creat în momentul în care apar probleme? Vrem să avem prevederi legate de Basel în acest sens, uh, prevedere obligatorii din 2015 și în acest sens avem nevoie de o definiție mult mai clară. În al patrulea rând, leverage ratio și calibrarea finală. Nu trebuie să publicăm un raport uh, pe acest subiect înainte de calibrarea finală. Pentru că presiunea și stresul pe piață ar crește mult prea mult. Formulările curente din propunerea comisiei nu sunt deloc finisate. Nu putem noi neapărat să rezolvăm pe deplin această problemă, dar ideea este că există dezechilibre internaționale din cauza faptului că standardele diferă, standardele de contabilitate diferă. Uh, Trebuie să avem o bază comună a evaluării uh, cifrelor similare din diferitele state membre. În al cincilea rând, Autoritatea Bancară Europeană. 70 haben. Știu că avem uh, foarte multe referiri. Um, birocrația e foarte mare, sunt vreo 170 de documente care trebuie avute în vizor în ceea ce privește Autoritatea Bancară Europeană. Trebuie să avem uh, o listă cu cele 12 puncte prioritare pe care să le trateze Autoritatea Bancară Europeană paralel cu activitatea din această comisie și în baza acestor priorități să avem un dialog. În al doilea rând, trebuie să uh, eliminăm 10 uh, sarcini despre care am discutat deja cu EBA, iar 17 puncte trebuie să fie amânate, fiindcă nu ne permite calendarul să le tratăm acum. Deci avem uh, în total un pachet mm, cu aceste sarcini care trebuie să fie tratate diferențiat. În al șaselea rând, în directivă avem uh, corporate governance ca principiu stipulat, astfel încât uh, Um, să reușim să adaptăm acest principiu la realitățile din fiecare stat membru. În al șaptelea rând, tamponul anticiclic este la ora actuală structurat uh, foarte diferențiat. Eu cred că avem o nevoie de o bază comună pentru structurarea acestui tampon și în acest uh, sens CERS poate să ne ofere o reformulare a acestui tampon anticiclic, care mai apoi să fie implementat la nivel național prin autoritățile competente. Nu în ultimul rând, ajung la ultimul punct uh, cu două solicitări către Comisie. Ce uh, părți din uh, directiva privind nu pot fi aplicate atunci când SUA nu recurge și ea concomitent la implementare? Dacă nu vom ține cont de această diferență, vom avea fragmentare pe piață. De aceea, am o rugăminte. Să nu facem ca implementarea diferențiată să fie o scuză pentru trenarea uh, demersurilor la noi. Uh, în această comisie mm, suntem răspunzători de legiferare și trebuie să știm din capul locului care sunt urmările în Europa dacă se ajunge la diferențe calendaristice de implementare și dacă SUA nu respectă pe deplin prevederile internaționale. Trebuie să avem uh, în acest caz niște marje de manevră facultative politice. Nu în ultimul rând menționez și uh, efectele acestor noi reglementări asupra întreprinderilor de finanțare. Trebuie să clarificăm care vor fi aceste urmări, pentru că aceste reguli trebuie implementate, trebuie să tragem învățăminte necesare din criză, e adevărat, dar în același timp nu trebuie să blocăm creșterea și ocuparea și nu trebuie să uh, continuăm relațiile de tensiune. În această, iată cum am elaborat eu raportul. Aștept uh, cu nerăbdare o cooperare fructoasă în această jumătate de an, pentru că în aceste șase luni fiecare trebuie să pună osul, nu doar raportorul. Mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul uh, raportorului din umbră pentru uh, grupul uh, socialiștilor și democraților. Udo Bulman. Mulțumesc, Sharon. Mulțumesc, Otmar Caras, pentru uh, introducerea în această discuție. În grupul meu politic suntem cu toții de acord cu raportorul când spune că în aceste vremuri de criză nu e bine să așteptăm, ci e indicat să începem să muncim și să încercăm să muncim cât se poate de bine. Raportorul are dreptate când face apel la noi toți și când spune că suntem cu toții vizați. Eu cred că o parte din nucleul legislației există deja, o avem deja în fața noastră, e pe masa negocierilor, așa că baza pentru discuție există. Noi, cei de la SND, considerăm că avem în față o mare șansă avem uh, șansa de a restructura uh, sistemul bancar, de fapt de a influența procesul de restructurare. Nu trebuie să ratăm această ocazie, uh, mai ales că vrem cu toții să pregătim Europa în fața unor potențiale crize. E clar că nu vom rescrie, rescrie Biblia, dar ideea este că trebuie să ne aducem aportul la restructurarea uh, sectorului bancar. Aceasta este uh, sarcina noastră acum. Profit de această ocazie pentru a uh, sublinea anumite aspecte. Raportorul are dreptate când uh, spune că vrea să vadă în ce direcție se îndreaptă raportorii din umbră pentru a estima evoluția discuției și a participării grupurilor politice. Uh, care sunt prevederile generale care stau la baza acestui raport? Sistemul uh, acesta trebuie să reducă riscurile și trebuie să fie mai pregătit în fața riscurilor. Nu trebuie să permitem să se ajungă iarăși în situația în care contribuabilul să trebuiască să ducă mm, în spate povara uh, greșelilor din uh, sistemul financiar. Uh, S-a întâmplat odată, a doua oară nu trebuie, să, nu trebuie să se mai întâmple în aceeași măsură. În al doilea rând, trebuie să facem uh, diferența între purtătorii de risc și produsele care implică un anumit risc uh, și cei care suportă riscul trebuie să ținem cont uh, de IMM-urile creatoare de locuri de muncă și de cum anume putem să le protejăm. Sunt de acord cu raportorul care propune că ar trebui să acordăm o atenție specială contracarării riscului. Noi vom veni cu propuneri concrete pentru a sprijini această abordare și pentru a face diferența între un risc uh, mare, sistemic și uh, mici erori în, în uh, gestiune. Trebuie să fim în măsură să protejăm IMM-urile mici care stimulează investițiile. Analizând acum structura riscului și punându-ne întrebări cu referire la lichidități, nu ne convinge un lucru. Nu credem că putem să începem uh, tratarea tuturor problemelor cu uh, uh problema indicelui de lichiditate. Cred că trebuie să ținem cont și de uh, maturitatea contractelor și de structura pe termen lung a lichidităților. Împreună cu raportorul am dorit să dezbatem acest subiect și să vedem cum anume net funding ratio poate să fie un instrument prin care să preluăm riscul din sistem și să trecem treptat de la orientare pe termen scurt la o structură de refinanțare a sectorului bancar pe termen lung. Am, ne amintim de falimentul Lehman Brothers și trebuie să nu uităm pe termen scurt Uh, ce rol au jucat uh, gândirile, ce rol au jucat pe ter- gândirile pe termen scurt și uh, utilizarea banilor pe termen scurt. Haideți așadar să venim cu propuneri care să ne ofere niște marje operative prin care să uh, reușim să securizăm sistemul în fața riscului. Un următor aspect. Cum anume uh, tratăm riscul din obligațiunile suverane. După cum a spus și raportorul, Comisia trebuie să uh, emită o propunere pe acest subiect, dar noi am vrea să mergem mai departe de atât. Pentru că e foarte clar că prin gestionarea obligațiunilor uh, suverane există un anumit uh, risc. Am discutat deja mai devreme despre cum anume putem să uh, reducem influența agențiilor de rating, cum anume putem să reformăm sistemul astfel încât uh, ponderea opiniilor acestora să scadă și să excludem agențiile de rating din prevederi unde intervenția acestora nu este neapărat necesară. Uh, Aici există o legătură strânsă între cerințele de capital 4 uh, din raportul lui uh, Otmar Caras și uh, raportul lui dom- domnului Domenici cu privire la agențiile de rating. Trebuie să pregătim sistemul bancar astfel încât să poată să facă ratinguri interne fezabile, de încredere. Așa că să abordăm acest subiect și să cerem sistemului bancar să creeze anumite structuri prin ca, cu care să lucrăm mai apoi mult mai bine. Nu să se tot plângă de agențiile de rating pentru ca mai apoi să facă apel tot la ele. Iată o modificare pe care noi ne-am dorit-o și despre care am vrea să discutăm. Otmar Caras a abordat și un alt subiect se discută despre concurența dintre sistemul Basel III și obiectivele stipulate de Autoritatea Bancară Europeană, AEB. AB. E nevoie de consistență. Iar sectorul bancar trebuie să știe pe ce se poate baza și pe ce nu. E, mm, să știe dacă se emit pretenții pe termen lung sau pretenții pe perioada de tranziție. Trebuie um, să existe predictibilitate. Noi, ca forță de legiferare, nu avem niciun interes să avem uh, diferențiere la nivelul reglementărilor juridice și implementării acestora. Ajung și la ultimul aspect pe care doresc să îl includ astăzi în discuție. E un lucru despre care am discutat deja când uh, am avut raportul uh, McCarthy. Uh, corporate governance a fost un subiect cheie în acel raport, îl avem și în acest raport și cred că au rămas în continuare subiecte deschise în ceea ce privește comportamentul managerilor, uh, e nevoie să ne axăm pe niște obiective pe termen lung. La vremea aceea, noi uh, ne-am dat toată silința să avem un rezultat optim, nu a fost un rezultat satisfăcător pe toate planurile, așa că am vrea ca de data aceasta împreună cu, libera, cu colegii noștri liberali și conservatori, să Uh, reluăm acest subiect prin prisma noilor evoluții și să includem un nou pachet de măsuri pe corporate governance în ceea ce privește codul de conduită al managerilor, asumarea răspunderii, uh, orientarea pe obiective pe termen lung și uh, implicarea instanțelor de control în interesul consumatorilor și investitorilor. În linii mari, acestea sunt uh, punctele pe care noi le vom uh, aborda în amendamente. Noi știm cu siguranță că raportul e pe mâini bune și ne bucurăm de pe acum uh, să cooperăm. Mulțumesc, spune președinta. Vă avertizez. Sunt deja 11 vorbitori, 12 de fapt cu Arlin. Dacă nu reușim să includem toți vorbitorii astăzi în dezbatere, uh, va, reuși să căutăm un alt, va, va trebui să căutăm un alt slot. Urmez eu, vorbitor în numele ALDE. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru că a preluat mai multe aspecte pe care le-am discutat în uh, schimbul de opinii și la reuniunile raportorilor din umbră. Sunt de acord cu multe idei, voi menționa doar câteva. Probabil că nu este o surpriză pentru nimeni că mă bucur că vrea să redacteze un raport cu privire la uh, riscul uh, zero pentru datoria suverană. Trebuie să existe o supraveghere a intervenției dacă um, deținerea de datorie supra, uh, suverană este disproporțională Știm că disproporționată, știm că problema aceasta trebuie rezolvată dacă este abordată prea rapid sau uh, cu prea multă forță pot apărea eforturi prociclice, însă nu trebuie să ezităm să permitem organismelor de supraveghere să intervină dacă uh, există o tranzacționare excesivă a acestei datorii suverane. Nu cred că cred că ar trebui să avem reguli similare și în țările terțe în ceea ce privește suver- datoria suverană. Aceste țări au un risc mai mic pentru că au o bancă specifică pentru o astfel de cerere și pot face o relaxare cantitativă în felul acesta. Voi prezenta amendamente în acest sens. Mă bucur să văd amendamentele cu privire la finanțare, pentru că vrem să stimulăm creșterea economică și investițiile. Este esențial în acest context de criză economică. Nu putem să obținem consolidare bugetară doar prin austeritate. Trebuie să stimulăm creșterea economică și aceasta este prioritatea uh, principală. Poate că considerentul referitor la acest punct poate fi consolidat. Finanțarea IMM-urilor nu este un aspect în privința căruia trebuie să spunem că e nevoie de capital mai mare, după care să facem o revizuire și să vedem dacă am făcut vreun rău. Pentru că comerțul în țările în curs de dezvoltare poate fi uh, Um, dezavantajat dacă acționăm prea rapid. Ați uh, făcut referire la proporționalitate, salut acest lucru, am mai discutat despre acest punct și vorbim de asemenea despre specificul sectorului bancar european. După cum spunea și Mario Draghi săptămâna trecută, uh, Mario Draghi, prezent în calitate de președinte al Comitetului um, um, trebuie să armonizăm maxim pe de o parte și pe de altă parte să ținem cont de diferențele între o bancă sistemică și uh, băncile specializate. În trecut am uh, fost pentru uh, crearea de mai multe niveluri. Și asta pentru că orice dispoziție ar trebui să fie disponibilă orizontal în toate statele membre. Pentru băncile sistemice, cred că ar trebui să urmăm uh, Basel destul de strâns, în așa fel încât uh, să uh, respectăm dispozițiile internaționale. devierea de la Basel nu reprezintă o inconsecvență cu normele internaționale, pentru că există și alte țări care nu aplică Basel și trebuie să acceptăm faptul că poate nu putem să armonizăm uh, la maxim. Vor exista poate domenii în privința cărora va trebui să vedem cum acționăm uh, Uh, ținând cont de proporționalitate. În ceea ce privește Statele Unite, după cum am mai spus, negociatorii noștri nu trebuie să pornească la luptă cu mâinile goale. Nu sunt sigură că uh, îmi place să așteptăm uh, legislația americană. Cred că trebuie să avem o altă abordare însă sunt de acord cu spiritul propunerii uh, dumneavoastră și uh, trebuie să adoptăm uh, un raport pentru a impulsiona lucrurile. Ați spus că dispozițiile aferente pilonului 2 se pot aplica unui grup și ați spus de asemenea, cred că în amendamentul 2, că reglementările unice trebuie să se aplice tuturor participanților la piață. Cred că e vorba despre participanții la piață de pe piețe comparabile. Dacă facem ceva pentru băncile de uh, economii, acele dispoziții nu se aplică și la băncile sistemice mari. Ele trebuie să dispună de dispoziții diferite. Deci trebuie să avem diferite niveluri de armonizare și să folosim uh, ABE și Comitetul pentru Risc uh, Sistemic pentru a recomanda, a arbitra, pentru a stabili reguli. Trebuie să nu uităm celelalte prerogative pe care le-am acordat și sunt de acord cu faptul că prerogativele de mediere trebuie extinse și articolul 19 din regulamentul ABE. Este o chestiune orizontală și, în general, suntem pentru, uh, suntem pentru articolul 19, medierea uh, obligatorie și vrem ca această mediere să Uh, fie mai uh, uh, importantă. La amendamentul 8 propuneți că alte riscuri sistemice pot fi prevenite prin reguli prudențiale care sunt elaborate la ora actuală. Știm că sunt elaborate la nivelul Comitetului pentru Risc Sistemic, la nivel național și internațional și, într-adevăr, sunt uh, pentru recomandări din partea Comitetului pentru Risc Sistemic. Acesta este scopul în care au fost creați și cred că până acum nu au primit un rol care este proporțional cu articolele 16 și 17 din regulamentul uh, Comitetului pentru Risc Sistemic în ceea ce privește avertismentele și recomandările. Comitetul acesta are un rol, oferă consiliere în privința legislației, uh, și analizează contextul statelor membre individuale. De exemplu, nu vom reuși niciodată să um, analizăm fiecare bulă imobiliară și unul dintre motivele pentru care am inventat acest comitet este ca acesta să depisteze imediat astfel de bule. În trecut, uh, bulele imobiliare în Spania, Irlanda sau Marea Britanie trebuiau să uh, beneficieze de ținte uh, și uh, am așteptat uh, avertismente din partea comitetului pentru a uh, rezolva aceste bule. Trebuie să se rezolve um, aceste bule și există o armonizare în sensul că există orientări europene în domeniu aceste aspecte nu sunt uh, abordate prin reguli uh, specifice în fiecare țară. Cred că trebuie să facem uh, mai multe pentru a ne alinia la prevederile EMIR, mai ales în ceea ce privește extinderea fondurilor de pensii și sper că odată ce vom ajunge la un acord, vom putea reflecta acest uh, acord um, în uh, ajustarea valorii creditului. În sfârșit, în ceea ce privește transparența, există multe domenii în care această transparență trebuie crescută. Mă refer la sectorul financiar și bancar, unde există uh, pasive de care nu suntem uh, Uh, conștienți și care se acumuleze și care se acumulează. Trebuie să existe uh, raportări în privința codului de răscumpărare. Uh, la ora actuală se fac swap-uri cu active și aceste active primesc ratinguri sporite și nu înțelegem foarte bine ce se întâmplă acolo. Cred că trebuie să avem, deci, un control mult mai mare în privința obligațiilor existente. Putem să avem o raportare în privința împrumuturilor de titluri de valoare și în, în privința tranzacțiilor cu produse derivate. Activele uh, care erau uh, uh, închise într-o bancă pot uh, uneori să fie tranzacționate. Și trebuie să știm dacă se întâmplă acest lucru. Dacă un aranjament de preluare acestor active trebuie să existe o mai mare siguranță juridică în privința activelor din diferitele bănci și să rezolvăm problema sistemului bancar uh, din umbră. Și în sfârșit, cred că trebuie să identificăm un format de publicare a procentului de capital care acoperă depunerile. Pentru că dacă sunt dacă obligațiunile sunt acoperite, pot să o ia înaintea deponenților. Cred că există aspecte care vor avea nevoie de publicare la nivel de supraveghere. Alte informații trebuie să fie publicate și pentru investitori. Aș putea spune mult mai multe, însă am vorbit uh, suficient de mult și aș vrea să îi dau cuvântul lui uh, Vicky Ford și menționez numele care sunt pe lista mea. Corinne Vertman Cool, Olli Ludvigson, Wolf Klintz, Pavanche Beres, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Peter Skinner, Arlene McCarthy. No, Well, and we won't get anybody else in. We are, we are going to have to have more time. Nu mai putem lungi lista pentru că am avea nevoie de și mai mult timp. Vicky. Thank you. Uh, mulțumesc. Aș dori să spun în primul rând că sunt de acord cu foarte multe lucruri, atât din raportul uh, prezentat de raportor, cât și în legătură cu comentariile făcute astăzi. Vreau să mulțumesc raportorului pentru că a încercat să țină cont de economia mai extinsă și de creștere și că a uh, analizat și modurile de comerț financiar, pentru că riscurile garantate de active reale comerciale pot fi mult mai bine uh, plătite. De aceea aș avea mai multe întrebări legate de natura juridică ale uh, comerțului cu valori mobiliare. Știu că dorești să susții IMM-urile mai mult, sunt de acord uh, dar nu sunt convinsă că cel mai bun mod de a o face este ajustarea articolului 129. Înseamnă că revenim la Basel 1. Am înțeles și comentariile legate de creșterea riscurilor în altă parte și în acest sens sunt de acord cu Udo care văd că a plecat, dar uh, Într-adevăr, trebuie să analizăm chestiunea datoriei suverane aici, pentru că dacă o lăsăm pe seama Consiliului, ajungem la un conflict de interese, ceea ce nu-mi place să spun, însă aici cred că trebuie să nu ne scape din vedere acest fapt. De asemenea, riscurile pentru uh, proprietățile comerciale, care ar putea să fie prea mici. Dacă creștem aceste unde de risc, ar putea fi o posibilă soluție. Am înțeles, amendamentul la articolul 126 se dorește să se susțină mai mult organizațiile uh, reciproce. Pe, cred că putem găsi o formulare mai bună pentru că eu uh, una consider că aici ar putea apăra o lacună legislativă și uh, în ceea ce privește uh, fondurile speculative corporative, cred că acestea ar trebui să fie mutate cu totul în afara CVA. Înțeleg uh, riscul uh, presupus de derivativele corporate. Deci trebuie să fim atenți, dar trebuie să analizăm și interesul minorităților. Pentru multe bănci, cred că este o problemă, mai ales atunci când aceste minorități treb, uh, au uh, capacitatea juridică de a solicita uh, utilizarea de către alte părți ale grupurilor. Deși cred că din, când, din nou raportorul ar fi putut să fie cam prea flexibil. Sunt de acord cu preocupările raportorului față de uh, puterea acordată de Comisie Procedurii de Urgență. Aici este Poate trebuie să fim mai atenți cum stabilim aici echilibrul cu actele delegate. Sunt uh, de părere că trebuie să ne uităm și la prevederile din pachetul de supraveghere și să pornim de la ce s-a stabilit în legătură cu, puteri, cu competențele de urgență. După cum a spus Sharon, cred că putem face foarte multe în legătură cu aceste competențe de urgență. Mai sunt însă niște aspecte în legătură cu care nu sunt de acord. Da, avem nevoie de un set de reguli unic, însă armonizarea maximă nu e întotdeauna soluția cea mai bună și uh, sunt de acord cu ce a spus domnul Draghi Draghi săptămâna trecută, luni seara, și anume că dacă vrem bănci mai puternice, trebuie să fim practici și să ne dăm seama că piețele bancare și economiile adiacente uh, sunt diferite unele de altele. Statele membre trebuie să poată să stabilească standarde mai ridicate acolo unde este cazul. De exemplu, amendamentele sugerate de raportor în legătură cu uh, tamponul uh, anticiclic, cred că este important să fie uh, utilizat acest instrument. Însă, uh, autoritatea de reglementare respectivă spune că avem nevoie de mai multă flexibilitate. Deci, uh, Trebuie să schimbăm uh, obiectivele de implementare și acest lucru ar presupune că toți trebuie să urmeze cel mai lent ritm și cred că acest lucru nu ne-ar da stabilitate pe piețele bancare. Recunosc că există anumite uh, specificități europene, le-am discutat în raportul Caras, însă probabil că cea mai mare diferență este situația legată de asigurările bancare și modelul respectiv care ă, permite să se acumuleze capital care să nu fie plătit. Lloyds Bank este una din băncile care beneficiază de aceste măsuri. Eu, ă, fiind contribuabil, sunt acționar la această bancă și nu cred că trebuie să beneficieze de această măsură pentru că nu cred că acest ă, model reflectă riscurile și cred că distorsionează condițiile egale. Aș dori să analizăm acest lucru și pentru Lloyd și pentru alte bănci sau să uh, le forțăm să își publice informațiile ca să vedem care sunt uh, dimensiunile uh, la care se poate ajunge. În legătură cu publicarea informațiile, informațiilor sunt de acord cu um, uh, cotele de leverage care ar trebui să fie făcute publice și sunt de acord cu, Udio, cu UDO, avem nevoie de o cotă stabilă de finanțare pentru că ă, băncile, într-adevăr, folosesc bani disponibili pe termen scurt ca să facă investiții pe termen lung. Și trebuie să înțelegem riscurile implicate. Așa s-a întâmplat și în cazul Lehman în parte și în uh, cazul Northern Rock și în alte cazuri. Mă îngrijorează îndepărtarea plafonului Basel 1 pentru că atunci nu trebuie să uităm că în multe puncte Basel 2 e mai slab decât Basel 1 și trebuie să ne gândim foarte atent înainte de a îndepărta plafonul Basel 1. Sunt de acord cu raportorul că trebuie să fim atenți și la implementarea din alte părți, dar nu numai uh, la cea din SUA. Așadar, uh, s-ar putea să depun amendamente în acest sens. Mai sunt și alte schimbări diferite față de Basel, schimbarea Uh, definiția acțiunilor obișnuite față de instrumentele de capital. Uh, eu uh, sunt cam îngrijorată față de această formulare, formularea la articolul 25 privind riscurile generale, bancare, subdividente, sunt niște chestiuni lingvistice ce trebuie rezolvate. Alte domenii, de exemplu ratingul uh, proprietăților comerciale, trebuie să analizăm definiția Uh, creditelor care intră în vigoare. Care, uh, mă scuzați, este în incapacitate de plată. În unele state limita este de de șase luni uh, și cred că aceasta este o temă, o perioadă destul de rezonabilă. Mi se pare că banca n-ar trebui să-mi ia casa mai devreme de atât. Deci, trebuie să analizăm toate aceste preocupări. Mi-au spus unii de pe piața uh, valorilor mobiliare că uh, securitizarea s-ar putea să aibă un efect foarte grav asupra anumitor corporații Trebuie să analizăm foarte atent riscul, însă nu doresc să uh, ne îndepărtăm de cele ce s-au întâmplat imediat după criză, după declanșarea crizei. Nu am primit uh, plângeri de la emitenții creditelor, deși le-am cerut impresiile, deci trebuie să fim foarte prudenți. Sunt de acord cu Udo în ceea ce privește utilizarea ratingurilor, dar nu sugerez să revenim uh, la sistemul mai vechi. Nu vom rezolva așa problema, ci trebuie să analizăm o uh, abordare publică a ratingului de credit. Și în acest sens sunt de acord cu ce spunea Sharon în legătură cu uh, valorile mobilare și garanțiile bancare, dacă acestea sunt uh, trecute pe bilanț sau sunt extrabilanțiere, dacă este o structură de credit interbancar sau de alt tip și sunt foarte preocupată de faptul că unul din efectele crizei ar putea fi că din ce în ce mai multe Uh, împrumuturi interbancare se fac pe o bază garantată. Piețele acestea sunt foarte diferite în Europa. Unele au valori mobiliare, unele bănci de pe unele piețe au valori mobiliare, mai degrabă altele au active. Deci, uh, trebuie să se înțeleagă bine despre ce active este vorba uh, cei care au obligațiuni trebuie să vadă iarăși despre ce este vorba, pentru că unele au proprietăți comerciale, altele au proprietăți uh, obișnuite. Trebuie să vedem uh, ce informații trebuie publicate în legătură cu calitatea activelor. Și mă întreb dacă nu cumva ar fi bine ca noi să discutăm în Parlament și ideea că băncile trebuie să aibă cote minime sau maxime de uh, anumite active pentru că uh, gradul de încredere variază în funcție de acest factor. Îmi pare rău să am menționat aici mai multe aspecte tehnice și aștept cu nerăbdare să uh, colaborăm uh, cu membrii acestei comisii în legătură cu această directivă și acest regulament. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult din partea verzilor, domnul Lambert. Mulțumesc, Sharon. Din dorință de economie de timp, nu am să vă prezint pe larg tot, toate subiectele uh, în legătură cu care sunt de acord cu raportorul. Mulțumesc pentru acest prim proiect. Mă bucur că nu-l vedeți ca pe, un, uh, ca pe o destinație, ci ca pe un punct de pornire al muncii noastre. Apreciez de asemenea faptul că încercați să faceți legătura cu ce se întâmplă și nu lucrați doar în uh, abstracto deci, uh, vă mulțumesc. Aș vrea să încep cu un punct menționat de Vicky în legătură cu ratingurile și uh, cota de risc. Aici trebuie să facem o alegere. Fie ne referim la agențiile de rating și spunem că nu dorim să le dăm un rol uh, uh, reglementativ, fie spunem că nu avem încredere în modelele lor și mă tem aici că se va ajunge doar la uh, creșterea efectului de pârghie. Noi suntem uh, pentru a introduce o cotă obligatorie de efect de pârghie în acest regulament. Nu doar transparență, ci o cotă obligatorie, pentru că datoria limitează riscul. Este un plafon absolut sau un planșeu, dacă vreți. Alte aspecte pe care alții nu le-au menționat Bilateral, i-am spus lui Otmar că după uh, ce, după domniile pe care le-am mai avut, am dorit acum să ajungem la o domnie Caras în acest mandat. Dorim poate o separare între uh, bankingul de tip uh, demodat și bankingul de tip casino. Am analizat uh, cifrele unei bănci față de City pentru un anumit trimestru și am constatat că City uh, o ia în jos și cealaltă bancă o ia în sus. Și pe, asta pentru că acționează uh, foarte tradiționalist. Au crescut cu 30% anul trecut și asta vrem să vedem. Trebuie să stimulăm astfel de comportamente și cred că acest regulament e cea, cel mai bun instrument. În al doilea rând, instituțiile importante pe plan sistemic, financiar, trebuie să ne ocupăm acum de această chestiune și nu înțeleg de ce am dorit să uh, amânăm. Știți că abordarea too big to fail uh, înseamnă de fapt too dangerous to exist, dar dacă vrem să o luăm pe această cale, nu ne mai putem permite să mai așteptăm. Instituțiile care prezentau riscuri sistemice înainte de criză sunt acum și mai sistemice și mai periculoase. Deci nu văd de ce am mai aștepta. În legătură cu cerințele de capital, de data aceasta eu aș recomanda o poziție de londoneză mai degrabă decât una continentală, iar cota de efect de pârghie trebuie să fie uh, corelată cu această idee. Am văzut în Financial Times ieri că Martin Wolf, care este un verde, spunea că trebuie ca această cotă de leverage să fie maxim 10. Ușor de spus, dar noi nu mergem atât de departe în propunerea noastră. Credem că uh, Cred că ar trebui urmată această idee. Îmi veți spune că e o idee ce vine de la Londra, dar vă spun și eu că Londra a fost afectată de criză, deci probabil că are idee despre ce trebuie făcut ca să nu se mai ajungă la criză din nou. Prevederi mai puternice privind riscul de lichidități. Iarăși nu ne prea convine această propunere Dorim să ne ocupăm de rata mai puțin stabilă a finanțării. Cred că aici mă aliniez uh, celor spuse de Vicky. În orice caz, aici e momentul să uh, introducem prevederi obligatorii. Sunt de acord că e nevoie de un calendar de implementare, însă nu putem spune că vom uh, supraveghea aceste cote. Avem nevoie de transparență, dar avem nevoie de cote obligatorii. Și uh, majoritatea crizelor, după cum a spus și Otmar, cea mai mare parte a crizei a fost reprezentată de o criză de lichidități, nu o criză de solvabilitate. Și în acest sens, cred că avem un risc a, uh, privind lichiditățile mult prea mare în sistem astăzi și trebuie să facem ceva și în acest sens. Revenind la modelele interne, dacă nu putem să le eliminăm, credem că trebuie să introducem mai mult control uh, de supraveghere și probabil să introducem și benchmarking, după cum am mai spus. Dacă ar fi cazul să analizăm regulile privind remunerațiile în uh, Uh, directiva cerințelor de capital 2 am făcut acest lucru și Arlin uh, spunea și ea, uite unde am ajuns astăzi, deci haideți să vedem cum s-au implementat aceste reguli. Credem oare că sunt suficiente? Am fost suficient de severi? Nu sunt sigur. Analizând din nou uh, Londra, văd că unii tot nu înțeleg mesajul. Acele uh, perioade trebuie să se încheie. Din nou, armonizarea la nivel minim sau maxim. Eu aș spune că avem nevoie și de flexibilitate. Sunt de acord cu voi, condițiile de piață nu sunt exact aceleași și nici structura piețelor nu este aceeași în diferitele state. Însă noi dorim ca ABE să joace un rol foarte important în gestionarea acestor diferențe dintre statele membre, pentru că nu dorim să fie o măsură unică pentru toți care să dăuneze de fapt pieței unice. Noi nu asta ne dorim. Noi dorim ca orice deviere de la reguli să fie justificată și să fie verificată de către ABE, care, după părerea noastră, trebuie să fie câinele de pază al interesului comun. Iată, am, aș fi vrut să mai adaug multe alte lucruri, Uh, veți vedea că noi ne plasăm în uh, partea mai ambițioasă în această dezbatere, dar trebuie să ne întrebăm cu toții cât de departe dorim să mergem pentru că dorim și să obținem o majoritate puternică în Parlament. Eu intuiesc cam pe unde vom ajunge, însă îl încurajez pe raportor să uh, sondeze apele, să vadă cât de ambițioși putem fi și apoi, dacă mai e nevoie să dăm înapoi, o vom face. Dar haideți măcar să încercăm să mergem departe. Și ultimul lucru pe care îl spun, să ne asigurăm că nu, ă, să există această idee că nu trebuie să depășim prea mult SUA. E, eu nu vreau ca legislatorii europeni să depindă de voința Congresului SUA, pe care eu nu prea îi onorez cu încrederea mea. Trebuie să facem ce e mai bine pentru Europa. Și în anumite cazuri, reguli mai ă, aspre sunt în interesul nostru. Dacă vă uitați la reglementarea de la Londra de după criză privind regulile obligatorii de lichidități și cota de uh, efect de pârghie, Londra a făcut deliberat acest lucru pentru a-și apăra interesele, nu pentru că vor să uh, fie primii. Sigur că pot apărea efecte negative Uh, față de poziția dominantă sau față de poziția de concurență. Însă, până la urmă, ce au făcut uh, cei din Londra au ajutat uh, City să uh, își păstreze poziția. Dacă avem reguli care fac piețele mai rezistente sau industria financiară mai rezilientă, de fapt vom atrage capital și nu invers. Pentru că, într-adevăr, Profiturile sperate poate vor fi mai mici în Europa, dar vor fi mai sigure. În orice caz, investitorii vor ști că dacă lucrează pe aceste piețe, vor avea uh, profituri previzibile, sigure, ceea ce contribuie la uh, reconstruirea încrederii. Cam asta voiam eu să spun astăzi. În orice caz, vom lucra uh, foarte serios. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vom continua cu lista vorbitorilor, încercând să introducem cât mai mulți și vom mai găsi timp altă dată. Corin. Yes, uh, thank you very much and at first I would like to thank the rapporteur Otmar Karas. Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc raportorului Otmar Caras pentru ce a făcut în această activitate de pregătire a raportului. Îl susțin pe deplin și aș vrea să construim pe raportul său doresc să abordez patru subiecte, patru domenii, de fapt, în care e nevoie de schimbare. În ceea ce privește semnalele confuze de la Consiliu și incertitudinea de la Consiliu în ceea ce privește implementarea directivei cerințe de capital 4 și dacă acest lucru mai e o prioritate sau nu, va trebui să Uh, fim atenți la cererea Franței și a Germaniei de a amâna dosarul. E confuz ce se întâmplă pentru că, de cealaltă parte, noi solicităm o marjă de 9% lichiditate, rată de lichiditate care să fie implementată uh, repede pentru băncile supuse testului de rezistență. Până acum nu mi este foarte clar cum anume vom implementa această marjă. Și tocmai de aceea e urgent să exprimăm mai multă certitudine pe piață. Pentru că modul în care implementăm rata de lichiditate poate să contribuie la stabilitate financiară. Vedem că unele uh, zone ale pieței renunță la anumite active, fiindcă poate nu vor fi luate în calcul în formula finală. Astfel reușim să ne derutăm în direcția tocmai inversă. Așa că e important să mm, facem o prioritate în implementarea directivei pentru cenții de capital 4. Mai mult decât atât, e prioritar să se întâmple asta mm, pentru că, iată, cei care vor să întârzie implementarea acestei directive și vor să implementeze o um, pârghie bancară, nu o taxă bancară, mă scuzați, nu, uh, nu procedează corect. Nu vreau să înțelegeți că sunt împotriva taxei bancare, dar vreau să analizăm în primul rând care ne sunt prioritățile și uh, încotro ar trebui să le îndreptăm. De asemenea, trebuie să vedem dacă abordarea este una europeană, una mondială. În anumite domenii putem să mergem chiar mai de, putem să mergem mai departe. Ideea este că sunt de acord cu optimizarea, cu armonizarea maximă, dar știm totodată că există anumite situații în anumite state membre în care pentru anumite bănci trebuie să mergem mai departe de atât. E foarte important să limităm uh, depășirea armonizării maxime. De exemplu, Banca Națională din Olanda dorește să aibă autoritate de plină pentru a depăși uh, cerințele, uh, cerințele directivei pentru cerințe de capital 4 acolo când se impune asta. Eu nu cred că ar trebui să, intră, să mergem așa departe. Avem nevoie de criterii clare și de un rol atribuit uh, ABE pentru flexibilitate, pentru marjele de flexibilitate, unde e voie să se aplice și unde nu. Pentru că noi vrem ca piața internă europeană să respecte aceste norme. În al treilea rând, lichiditatea. Sunt de acord cu ceea ce a spus, au spus Vicky și ceilalți, că trebuie să privim în profunzimea definiției pentru lichidități, să vedem ce active sunt uh, luate în calcul. Otmar, noi am vorbit deja, de fapt, despre asta. Tu ai spus că ești uh, deschis uh, la orice, deocamdată această definiție nu e acoperită de raport și vreau să-ți dau un exemplu. Nu putem să spunem că fiecare obligațiune acoperită e o activă de înaltă calitate pe de o parte și de cealaltă parte nu putem să spunem că fiecare valoare mobiliară e importantă pentru piața uh, imobiliară. De exemplu, în Olanda unele lichidități sunt uh, mai bune decât uh, cele acoperite de obligațiuni. Deci nu putem să facem așa două tabere cu bune și cu rele, pentru că apar probleme pe sectoare, în detalii, în anumite state membre. Noi vrem cu toții active de înaltă calitate, unde rata lichidității să fie una consistentă. Și un alt aspect uh, problematic aici este că atunci când avem uh, cu toți active similare, riscăm uh, să generăm un alt risc sistemic. Așa că eu pledez pentru diversificare cu criterii clare pentru creditare și iarăși mă refer la ceea ce, a spus, ce au spus Vicky și Filip și raportorul, uh, Um, sperăm că vom putea lucra pe mai departe la, pe acest subiect. În ceea ce privește politica de remunerare, sunt de acord de data aceasta cu UDO. Uh, eu cred că trebuie să mm, ducem mai departe abordarea lui Otmar Caras. Politica remunerării trebuie să fie aliniată politicii pe, interes, politicii pe termen lung a unei uh, instituții. Vrem să oferim stimulentele uh, potrivite pentru asta, în loc să mm, avem doar profit pe termen scurt și risc mare asumat. Există unele state membre care fac concret ceva în privința asta, altele însă întârzie și tocmai de aceea situația e confuză. În acest sector trebuie să avem armonizare la un nivel calitativ bun. Sunt deschisă așadar unei dezbateri pe acest subiect și cred că ar trebui ca politica de remunerare să uh, devină un criteriu politic. Am putea să includem acest subiect în uh, Directiva pentru de Capital 4, fiindcă s-a făcut și în trecut. Mulțumesc! Mulțumesc. Ole Ludvigsen are cuvântul acum. Poate că nu, um, cred că nu vom reuși să-i includem pe toți vorbitorii astăzi. Dar, um, iată, dosarul fiind atât de important, va trebui să continuăm în altă zi în loc să înghesuim totul acum. Ole, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc raportorului pentru această prezentare foarte bună. Am și eu câteva observații de făcut. În ceea ce privește, în primul rând, armonizarea maximizată. Acest principiu nu corespunde acordului Basel II. E vorba de stabilirea unor uh, marje maxime pentru mm, capital. Până la urmă, nu este obiectivul nostru, uh, nu este obiectivul acestui uh, acord să mărim stabilitatea. Nu putem în aceeași măsură să stabilim cerințele de capital la nivel uh, național, ceea ce înseamnă că sectorul uh, bancar ar deveni astfel mai stabil. Ba din potrivă, ar apărea riscuri uh, mai mari pentru contribuabili. Și apoi, e vorba despre problema implementării și a rapidității implementării. În propunere se spunea că statele membre ar putea să Uh, recurgă la acțiune mai repede decât uh, termenul limită stipulat în propunere. E foarte important însă să respectăm termenul din propunerea comisiei. Fiecare stat membru ar trebui să aibă ritmul care îi se potrivește mai bine. Nu ar trebui să încercăm noi să frânăm o implementare rapidă în cazul în care aceasta e posibilă. Iar în ceea ce privește pragurile de îndatorare, um, pragurile de îndatorare trebuie aliniate măsurilor de supraveghere a sectorului bancar. Din 2015, uh, lucrurile se spune se vor schimba. Am văzut însă ce s-a întâmplat cu Dexia. Pragul de îndatorare nu a fost mereu corect estimat. În vară a fost făcută o evaluare o, și um, a fost totul bine, apoi a fost făcut testul de rezistență și lucrurile au mers bine. Dar după aceea s-a constatat că îndatorarea era la 60% din capitalul propriu. Deci a fost o palmă a, dată celor care estimaseră altfel cu puțin timp în urmă. Iar uh, în ceea ce privește Parlamentul European, noi vrem să consolidăm autoritatea bancară europeană. În loc să amânăm termenele, ar trebui să facem tot posibilul pentru ca autoritățile să beneficieze de mijloacele necesare pentru a putea să-și asume sarcinile. Mie mi se pare că Comisia a fost uh, așovăit în ceea ce privește politica de personal. Vă mulțumesc. Uh, urmează acum Roș Beres. Merci, la Présidente. Merci. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc raportorului. S-a implicat uh, mult în această discuție o discuție care permite extinderea propunerilor pe baza cărora uh, lucrăm. Aș vrea să menționez câteva puncte care mă interesează și care au fost deja menționate de unii colegi. În primul rând, relația cu Statele Unite. E o chestiune fundamentală în privința căreia Comisia și Parlamentul vor trebui să ia poziție. Am auzit ce ați spus, doamnă președintă, că nu e o chestiune fundamentală. Ba da, este. Uniunea Europeană nu poate vorbi tot timpul despre propria competitivitate fără să-și pună întrebarea competitivității în sectorul bancar față de restul lumii. Și amintesc că în raportul cu privire la criză, Parlamentul a votat pentru, înche- pentru înscrierea concluziilor uh, Basel II sub formă de tratat. Nu putem să trecem sub tăcere chestiunea reciprocității. Și dacă nu obținem reciprocitatea, trebuie să definim un mandat mai specific pentru autoritățile noastre de supraveghere, în așa fel încât să știm ce înseamnă, ce consecințe are neaplicarea acestor acorduri, mai ales în Statele Unite. Nu este doar o problemă americană, însă este în principal o problemă americană pentru că are un impact asupra schimburilor transatlantice. În ceea ce privește definiția lichidităților, poate că nu am auzit eu bine, însă, domnule Caras, nu am impresia că ați uh, descris instrumentul juridic care trebuie utilizat. Dacă am înțeles bine, se poartă o dezbatere pentru a vedea dacă, după analiza situației, se vor stabili criterii precise cu privire la nivelul de lichiditate uh, necesar. Se poartă o dezbatere pentru a vedea dacă acest lucru se face printr-un regulament sau prin legislație la nivelul 2. Este important să știm pentru că în funcție de asta Uh, și textul raportului inițial variază. Dacă e de nivel 2, trebuie să uh, fixăm totul uh, încă de astăzi. Revin la chestiunea risc zero pentru datoria suverană. Sunt sensibilă la ceea ce ați spus în legătură cu riscul IMM-urilor și stabilesc corelația cu riscul de lichiditate. Nu înțeleg foarte bine cum stau lucrurile. Cred că și copiii de sub 10 ani au înțeles că e vorba de un risc zero pe piața datoriei suverane. Sper că toți deputații în această comisie știu că AB a indicat că pe 1 iunie 2012 se va anticipa valoarea de piață a datoriei suverane, ceea ce este o situație destul de incredibilă. În ceea ce privește lichiditatea, piața este într-o stare de completă dezordine, care nu ne permite arbitrarea astăzi. Ni s-a cerut un raport. Dacă piața datoriei suverane, care este într-o situație și mai proastă, este într-o situație sumbră, este măcinată de îndoieli. Ei bine, se dorește o legislație de standard AB pentru a se uh, înscrie ce înseamnă trecerea de la uh, risc zero la un risc full market. Eu aș vrea să verificăm uh, în raportul Caras, care sunt indicațiile date și cred că ar trebui ca problema evaluării datoriei suverane să fie abordată la fel ca problema lichidității. Să cerem o analiză pentru a putea uh, lua o decizie. Al patrulea punct care mă interesează îndeaproape este problema separării activităților bancare. Filip Lambert nu mai este în sală, însă sunt de acord cu el în proporție de 100%. Sigur că putem înscrie aceste reguli peste tot, însă sunt sigură că raportul domnului Caras reprezintă un punct esențial dacă vrem să avansăm pe dosarul separării, separării um, uh, ban băncilor de depuneri și a băncilor de afaceri. Este un punct esențial pentru aportul Parlamentului la acest dosar. Al cincilea punct, problema agențiilor de rating. Se va spune că este un pas înapoi față de Basel II, însă împreună cu Alexander Radvan eu m-am împotrivit atunci când s-a acceptat publicarea oficială a ratingurilor pentru IMM-uri. și m-am împotrivit pentru că erau uh, supraevaluate ratingurile. Cu ocazia acestui raport, trebuie să uh, eliminăm orice referire la rolul agențiilor de rating din legislația de bază. Asta înseamnă, nu înseamnă că agențiile de rating nu vor mai avea niciun rol, dar nu vor mai avea legitimitatea pe care le-a dat-o legiuitorul. Și din punctul acesta de vedere, suntem consecvenți cu ceea ce am hotărât după ce am luat cunoștință de raportul la Rozier, atunci când a fost abordată și această chestiune. În sfârșit, în ceea ce privește armonizarea completă sau nu a definiției fondurilor proprii. Cred că dezbaterea va fi complicată. Cred că lucrurile nu au progresat foarte mult uh, de la Basel 2 încoace și ne amintim de dezbaterele de atunci. Trebuie să îl susținem pe raportor, să mergem cât mai departe cu putință, ținând cont de specificul fiecărui actor și uh, de guvernanță. Cred că cooperativele sunt uh, mulțumite în general, însă trebuie să uh, facem unele modificări în ceea ce privește certificatele uh, cooperativelor, însă vom putea reveni la acest punct. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Interpreții au spus că ne mai acordă 5 minute. Aș vrea să-l întreb pe raportor dacă vrea să răspundă la aceste puncte sau uh, preiau contribuția Elisei Ferrera, care este următoarea pe listă. Elisa. 5 minute, după care va trebui să folosim uh, engleză dacă vrem să mai discutăm. Mulțumesc foarte mult! Short, because... Am să încerc să fiu succintă pentru că unele dintre subiectele pe care le-am menționat au fost discutate de alți colegi. Însă, trebuie în orice caz să vă mulțumesc pentru munca depusă. și pentru dezbaterea deschisă pe care o purtați cu noi toți, pentru că este un subiect uh, de o importanță crucială și foarte complex. Vreau să subliniez doar câteva chestiuni ca să amintesc uh, ce a fost spus până acum. Cred că remunerația este într-adevăr o problemă. Cred că economia reală și finanțarea economiei reale este o altă problemă, trebuie să uh, o garantăm datoriile suverane, bineînțeles, și lichiditățile, mai ales elementul pe termen lung al lichidităților, care nu este suficient de bine tratat deocamdată și care uh, poate fi ameliorat și clarificat. Aș dori să mă mai concentrez pe două aspecte. Unul se referă la relația dintre Directiva Cerințelor de Capital 4 și instituțiile sistemice și gestionarea crizei. Cum, uh, cât de solidă vi se pare această legislație? Și, în al doilea rând, trebuie să uh, mă refer la un caz foarte specific care este de o importanță crucială pentru anumite modele de afaceri. Este vorba de companiile neoperaționale și uh, deducerea intereselor minoritare. Acest subiect a fost tratat la amendamentul 40, însă mie mi se pare important pentru anumite activități de afaceri să consolideze modul în care tratăm aceste companii care au interese minoritare în domeniul bancar și în activitățile bancare, dar care în sine nu operează și deci au o formă de companii non-operaționale. În acest sens, cerințele de capital pentru aceste companii care nu intervin direct în uh, activitățile bancare este un subiect ce trebuie tratat, pentru că este pregătită legislația pentru aceste întreprinderi din grupurile bancare care desfășoară activități bancare însă este destul de neadecvat și nepotrivit și dubios în termeni juridici când acestea uh, sunt considerate companii holding non-operaționale. Pentru anumite modele de afaceri, acest subiect este de o importanță vitală, mai ales atunci când uh, băncile evoluează de la uh, Uh, societăți familiale și deci devin o uh, companie holding care joacă un rol foarte important în uh, grup, pentru grup și pentru individ. Nu trebuie să li se ceară să aibă aceleași standarde de capital pe care le au instituțiile bancare. E foarte important pentru anumite afaceri și despre asta aș dori eu să se facă o mențiune specială pentru că nu a fost acoperit subiectul de colegii mei în legătură cu toate celelalte subiecte în legătură cu care am început să vorbesc. Aș vrea doar să spun că subscriu la toate cele spuse și că vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc foarte mult. Va trebui să ne încheiem aici discuțiile. Termenul de depunere a amendamentelor este 27 februarie 2012. După cum am spus, cu siguranță mai multe persoane vor dori să ia cuvântul, deci va trebui să încercăm să mai găsim o jumătate de oră sau chiar trei sferturi de oră pe ordinea de zi, altă dată, ca să continuăm și să primim și răspunsul raportorului. Deci mulțumesc foarte mult!